Okay, colleagues, if I can start. Dragi colegi, haideți să începem ședința. Știu că nu suntem foarte numeroși, dar având în vedere că este ultimul meu an ca președinte, nu aș dori să ne obișnuim să începem cu întârziere. Aveți proiectul de ordine de zi. Are cineva observații? Nu. Avem aprobarea procesului verbal a reuniunii din 22-23 aprilie și al celui din 6-7 mai. Înainte de a trece la raportul lui Dominic, doresc să spun colegilor că una dintre asistentele noastre cele mai vechi, Judith, ne părăsește și se întoarce în Austria să devină judecătoare. Nu pot decât să îmi închipui că a fost o pregătire bună aici la Parlamentul European. Ior, dorești să spui ceva despre asta? Mulțumesc, domnule președinte, pentru faptul că ați menționat acest lucru foarte trist. Doresc doar să spun că a fost o plăcere pentru mine să lucrez cu Judith. Nu știu uh, dacă um, voi lucra la fel de bine și de aici încolo. Doresc doar să-i mulțumesc foarte mult lui Judith pentru tot ceea ce a făcut pentru noi și um, pentru um, dovezile de prietenie. Mulțumesc foarte mult! Yeah. I think we, we wish you all well in... Judith, îți dorim numai bine în noua carieră. Și uh, colegii pot să noteze dacă au probleme cu justiția în Austria. Dacă uh, Uh, vedeți că un uh, bătrân deputat, Brian Simpson, face vreo prostie în Austria, nu, să nu uitați de mine. Oricum, mult noroc, Judith. Trecem acum la do- raportul Dominic Riche, direct, abrogarea directivei privind echipamentele marine. Uh, discutăm acum proiectul de raport. Dominic, ai cuvântul. Oh. Mulțumesc, domnule președinte. Acest uh, raport privind echipamentele marine nu vizează toate echipamentele de la bordul navelor, ci uh, e vorba de instrumentele de navigație, echipamentele de salvare și dispozitivele de combatere a incendiilor. Deci nu e vorba de toate dispozitivele de la bordul navelor. Um, Există convenții internaționale care cer statelor uh, să uh, respecte anumite norme, uh, deci ca, state, ca navele care bat pavilionul lor să respecte anumite norme de securitate. Uniunea Europeană cere adoptarea acestor norme de, un, de statele din Uniune, astfel s-au redus disparitățile între nave și între state. Dar există încă probleme din cauza întârzierilor în transpunere, dar și din cauza calității inegale a modului în care s-au au muncit uh, organismele naționale care evoluează, evaluează conformitatea echipamentelor manare, um, marine sau uh, lacune în supravegherea plății unice. De aceea există încă disparități, deci condițiile de la bordul navelor sunt diferite. Propunerea Comisiei este oportună pentru uh, a face față nevoilor și pentru a permite consolidarea clarității juridice, atât pentru întreprinderile care furnizează aceste echipamente, cât și uh, pentru a spori securitatea navelor și uh, a echipajelor. Raportul, textul comisiei este absolut adecvat situației. Voi propune o serie de amendamente care vizează mai întâi precizarea unor aspecte încă neclare, mai ales în legătură cu durata păstrării documentelor tehnice sau durata de autorizare um, de primire la bord a um, organismelor neconforme um, temporar, apoi posibilitatea uh, completării sau înlocuirii marcașului timonei. Deci este un marcaj uh, care se uh, face pentru uh, a verifica că echipamentul respectiv a fost verificat. E vorba de o etichetare electronică în loc de o etichetă de hârtie lipită. Va permite verificarea mai rapidă și mai eficientă, mai ales pentru a lupta împotriva contrafacerii, care este o problemă foarte gravă pentru echipamentele marine. Voi propune de asemenea măsuri de supraveghere a pieței Uh, care sunt necesare, dar trebuie să fie proporționate cu obiectivul dorit pentru a nu uh, crea obligații uh, exagerate întreprinderilor, mai ales în ceea ce privește eșantionarea cerută de state, ca, ca să nu se ceară eșantione cu volum foarte important. Restul modificărilor pe care le voi uh, cere uh, se referă la implicarea Parlamentului în actele delegate, pentru ca textul să fie mai precis. Iată, domnule președinte, ce am avut de spus în legătură cu acest raport. Thank you very much. Vă mulțumesc. Domnul Flackerstein a cerut cuvântul din partea socialiștilor. Mulțumesc, Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru activitatea dumnealui. În linii mari putem da curs propunerii comisiei și nu există probleme cu acest raport. Aș dori um, doar să ridic trei puncte la două lucrăm deocamdată și unul din aceste puncte va fi probabil înaintat sub formă de amendament. În primul rând e vorba de verificarea brevetelor de către organismele notificate. Organismele notificate trebuie să se asigure că echipamentele maritime aflate la baza navelor respectă prevederile internaționale. Până acum, um, verificarea aceasta a avut un caracter pur tehnic. Organismele respective nu au la ora actuală competența de a evalua brevete, pentru că această verificare merge dincolo de caracterul pur tehnic. Iată de ce trebuie să vedem dacă această prevedere are sens aici. În al doilea rând, transmiterea informațiilor între organismele notificate, după părerea mea, acest lucru nu ar trebui să aibă un caracter obligatoriu. Prevederea, pre, propunerea Comisiei prevede că organismele notificate să trimită mai departe informațiile referitoare la evaluarea de conformitate pentru aceleași uh, produse. Informații referitoare la rezultate atât pozitive cât și negative trebuie transmise mai departe. Verificarea unui anumit produs Um, pentru că aceasta să poată fi efectuată de către, să fie, să poată fi efectuată de către un organism notificat și transmiterea ulterioară a acestor informații, sincer mă îndoiesc care aduce valoare adăugată. Trebuie să analizăm mai îndeaproape acest punct. Cel de-al treilea punct, pentru mine cel puțin deja e clar. Propunerea prevede ca organismele notificate să păstreze pe viitor, cel puțin uh, timp de 10 ani, o copie a evaluării conformității. Producătorii, de pildă, deja uh, au obligația de a păstra această copie și navele, de altfel, trebuie să aibă o copie. Pentru mine, iată, e o cerință dublă a care se aplică atât producătorului cât și organismelor notificate. Uh, și cred că putem renunța la această birocrație suplimentară, pentru că știm deja cum stau lucrurile. Cam atât în ceea ce privește observațiile mele, în rest suntem de acord cu Dominic. Mulțumesc! Mulțumesc. Care cuvântul doamna Meister din partea liberalilor. Dominic Piquet, vielen Dank für die geleistete Arbeit. Mulțumesc, mulțumesc uh, și eu raportorului pentru efortul depus. Nu e întâmplător, că Knut Fleckenstein și eu venim din Germania de Nord și poate am legătura cu aceiași parteneri de dialog. Când lucrăm la o propunere, întotdeauna e foarte important să vedem ce are sens. Um, ideea noastră este să îmbunătățim siguranța navelor și trebuie să vedem unde e rezonabil să includem anumite cerințe birocratice și unde nu. Iată, am exact aceleași observații pe care le-a făcut și Knut Fleckenstein. În primul rând, în ceea ce privește brevetele, nu credem că organismele notificate sunt capabile să evalueze autenticitatea um, unui brevet. Poate am putea înființa un fel de poliție a brevetelor. Trebuie să vedem însă. Vom înainta însă un amendament aici în ceea ce privește copiile care vor fi păstrate în dublu exemplar, iată, sunt de acord cu Knut Fleckenstein, nu vrem mai multă birocrație în Europa, vrem birocrație acolo unde e într-adevăr necesară. Și în ceea ce privește um, dotarea tehnică a navelor, lucrurile se încadrează aici. La articolul 13.1 e vorba de numirea unor uh, împuterniciți, dacă anumite aparate sunt produse în afara Uniunii Europene. Mă întreb dacă e într-adevăr posibil să facem acest lucru. 40% din produsele certificate recent vine din afara Europei și mă întreb dacă e într-adevăr fezabil ce vrem să facem. Dacă avem un puternicid cu sediu în Europa, de pildă cineva din China, trebuie să vedem dacă într-adevăr putem face ce cerem aici. Mulțumesc! Mr. Kramer? Domnul Kramer? Da. Doresc să iau cuvântul numele lui Kisteller. Mulțumesc și eu raportorului. Ideea e că standardele de testare trebuie îmbunătățite. Nu au caracter obligatoriu, dar trebuie respectate și nu trebuie să existe excepții uh, pentru ca transpunerea în legislația națională să se facă cât se poate de repede. De asemenea, trebuie să evităm uh, posibilitatea ca certificatele să, fie, să poată fi falsificate ușor. În plus, acestea trebuie să aibă o valabilitate la nivel global. Uh, încă o dată doresc să-l felicit pe raportor, a făcut o treabă excelentă și am colaborat foarte bine. Încă o dată mulțumiri în numele lui Keith Taylor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Mai multe aspecte, dintre care unele sunt tehnice. În primul rând, am rezerve în legătură cu următorul lucru. Se pare că sunt probleme cu extinderea competenței la comisie în ceea ce privește actele delegate, care par nelimitate în ceea ce privește aplicabilitatea lor și calendarul. Asta îmi pune probleme și cred că colegii sunt de acord cu mine în principiu. Cred că trebuie să fim atenți aici să nu creăm un sistem paralel cu cel care există deja la Organizația Maritimă Internațională. Avem nevoie, să trebuie să fim cu toții comiși, că avem nevoie de standarde globale. Nu doresc să creăm uh, un sistem opus sau paralel cu cel care există deja și uh, uh, la care statele membre sunt semnatare. Iată care e problema mea. Cred că îmi pune mm, probleme și elementul legat de costuri. Pentru că în documentul pe care l-am văzut eu cel puțin, Comisia nu dă o estimare a costului, de exemplu, pentru um, înlocuirea marcajului timonei cu um, un marcaj electronic. Și dacă adăugăm la asta alte măsuri propuse, costurile uh, se măresc considerabil. Iată uh, care sunt rezervele mele. Și sper că domnul Riche va ține cont de aceste rezerve în momentul care ține cont de observațiile noastre. Mulțumesc! Thank you, Mr. Kuhn. Domnul Kuhn. Ja, danke, Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și lui Dominic Riche și raportul din umbră pentru un raport foarte interesant. Am putea considera că toate națiunile implicate maritim, sunt reprezentate în cadrul organismelor uh, internaționale, la OMI, de pildă, și acolo, um, de pildă, li se impun niște obligații în uh, acordul SOLAS, în ceea ce privește siguranța um, în larg, sunt uh, incluse niște prevederi legate, la, legate de pildă de um, navele de salvare, aparatura de salvare și așa mai departe. Însă ne confruntăm tot mai adesea cu situația în care standardele, și domnul Fleckenstein a subliniat acest lucru, standardele impuse nu sunt verificate și nu sunt respectate în ceea ce privește um, aparatura de salvare, aparatura maritimă, instrumentele de stabilizare ale navelor. Nu sunt verificate corespunzător certificatele aferente și brevetele. Iată de ce mi se pare important ca acestea să fie verificate și respectivele aparate care, aparate care se află pe navele europene de pasageri, de marfă, de agrement și așa mai departe. Iată, mi se pare important ca aceste nave să poată prezenta niște certificate clare și că nu există instalații maritime produse în țări terțe care nu respectă prevederile respective. Iar acest lucru e în interesul pasagerilor, în interesul evitării unor coliziuni majore, în interesul siguranței tuturor. Iată de ce mi se pare important să impunem niște cerințe în acest sens. Pe de altă parte însă, acest lucru nu trebuie să aducă cu sine o sarcină birocratică excesivă. Mulțumesc. Mulțumesc pentru comisie, domnul Caramițos. Thank you very much, uh, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc domnului Riche pentru raportul său foarte bun, foarte echilibrat. Majoritatea propunerilor de amendamente pot fi acceptate. Este important să ne grăbim puțin din două motive. În primul rând, pentru simplificare, pentru că obiectivul propunerii este crearea unui sistem simplu de transpunere a standardelor uh, OMI în dreptul uh, european și pe de altă parte pentru că sunt, uh, reprezintă, propunerea reprezintă un progres important față de directiva în curs în momentul de față. Astfel se poate da un avantaj producătorilor europeni pentru că multe echipamente nu sunt conforme standardelor Deci trebuie să ne asigurăm, astfel ne vom putea asigura că echipamentul de la bordul navelor este um, conform normelor. Uh, în legătură cu uh, modificările prin acte delegate, um, um, acestea ne vor permite adaptarea la standardele internaționale în momentul în care ele devin uh, disponibile în interesul producătorilor de echipament. Președinția irlandeză dorește să avansăm rapid înainte de Consiliul de săptămâna viitoare. E un lucru bun faptul că și Parlamentul deja discută dosarul, pentru că considerăm că se poate ajunge la un acord între instituții rapid. Aș dori să mai adaug un aspect menționat deja de un vorbitor. E vorba de divergențele instituționale în legătură cu actele legate și de implementare. Nu trebuie să uităm această dificultate să vedem cum putem rezolva uh, problema acestei divergențe de opinii. Iată ce am avut de spus. Deocamdată, repet, raportul este unul destul de echilibrat și sunt convins că vom progresa rapid în acest dosar um, și că el va fi adoptat destul de rapid. Mulțumesc! Thank you. Vă mulțumim, domnule Caramițos. Dominic, dorești să adaugi ceva? Domnule președinte, am notat cu toate observațiile și uh, ne vom întâlni în curând cu raportorii din umbră pentru a ne încheia munca la acest dosar cât mai rapid. Thank you very much. Mulțumesc. Doresc să vă spun că termenul pentru depunerea amendamentelor este 5 iunie la ora 12. <clears throat> și votul în Comisia pentru Transporturi va avea loc pe 9 iulie și votul în plenare este prevăzut în principiu pentru septembrie. Deci termenul pentru depunerea amendamentelor este 5 iunie. Mulțumesc foarte mult. Următorul punct de pe ordine de zi este um, evaluarea de impact asupra mediului. Uh, raportul uh, Cușieri. Joseph, ai cuvântul. Grazie, signor Presidente. Din hija opinjoni li metluba mel mill-Kummissjoni Tran. Mulțumesc. Am uh, făcut un raport. Dar în raport rapport jirrigwarda e directiva tal care a fost făcută solicitarea Comisiei TRAN și care urmează raportului precedent. Este vorba de modificarea unei directive a Consiliului și Parlamentului, Directiva 92 per 2011 privind evaluarea și efectele anumitor proiecte publice asupra mediului înconjurător. E vorba de studiile de impact de mediu asupra și deci impactul lor asupra mediului. Este vorba aici practic de niște cerințe legale. Cum se efectuează evaluarea acestor proiecte, nu numai private, publice, ci și private? Și asta pentru a vedea impactul lor asupra mediului. Pe lângă asta, directiva nu prezintă aspecte controversate. De la adoptarea ei, acum 25 de ani, luarea în calcul a aspectului mediu trebuie să fie uh, la ordinea zilei pentru multe proiecte, proiecte majore. În ciuda faptului că directiva a fost adoptată acum multă vreme, ea însă nu reflectează dinamica evoluțiilor din Europeană. De aceea, Comisia Europeană își dorește un nou cadru tehnic, juridic și așa mai departe pentru a se ocupa de această problemă. Intenția Comisiei este următoarea. Aceste modificări și noul cadru preconizat vor trebui să acopere lacunele legate de screening, de calitatea și de, publica- de rezultatele acestor studii de impact asupra mediului și asta într-un mod cât se poate de coerent. Cât privește Comisia Transport, noi aici sprijinim modificările propuse de Comisia pentru că Considerăm că caracterul transfrontalier al uh, acestor aspecte, mai ales dacă ne gândim, de exemplu, la dezastre naturale sau la schimbările climatice, merită să aibă atenția noastră. În orice caz, uh, soluțiile europene comune sunt mult mai uh, bine țintite decât cele naționale în acest domeniu. În general, suntem, deci, pentru propunerea comisiei, modificările aduse ce pot fi făcute, deci, pot fi făcute, dar sunt relativ uh, minore în acest sens. Am propus o serie de amendamente. Cel mai important este acela de a recunoaște natura specială a proiectelor transfrontaliere, care sunt atât de importante pentru transportul european, spre deosebire de alte proiecte. Inițial, proiectele transfrontaliere sau cu efecte transfrontaliere au uh, fost considerate deci o categorie specială. Deci este bine ca ele să fie incluse aici. E important ca ele să figureze aici pentru a merge și pe liniile directoare tente și așa mai departe și pentru ca statele membre să nu aibă povere administrative suplimentare. De asemenea, m-am concentrat pe aspectul schimbări climatice, adică unul dintre factorii care trebuie să fie evaluați în sensul schimbării mediului și schimbării climatului. În fine, în acest sens am depus niște amendamente. Este vorba de coerență și consecvență, pentru că, până la urmă, schimbările climatice sunt un factor care schimbă situația și care merită să fie luat în calcul atunci când avem studiile de impact în domeniul transportului. Asta aduce un plus de coerență pentru rețelele noastre transport transnaționale, transfrontaliere. De asemenea, și aspectul turism m-a interesat în acest raport, punându-se accentul aici, deci pe o evaluare în sensul impactului asupra turismului, asupra moștenirii culturale, statele membre, capitale, anumite orașe din Europa care depind de turism nu pot să suferă niște consecințe negative, au nevoie de o evaluare. E vorba de consecințele unor proiecte, să zicem, industriale la scară mare, pe care, care nu trebuie să afecteze activitatea turistică. În sfârșit, mulțumesc raportorilor din umbră cu care am uh, conlucrat foarte bine și vă mulțumim și dumneavoastră, mulțumesc și dumneavoastră, așteptând cu nerăbdare ce au de spus colegii. Mulțumesc foarte mult, domnul Cumuțacos. Mulțumesc, domnule președinte. Directiva de față, chiar dacă a fost pusă în aplicare timp de ani de zile, cu succes, trebuie să fie astăzi uh, modificată, adaptată la noua situație, la noile evenimente, pentru că în ultima uh, vreme, în ultimii ani, am văzut că există probleme, lacune și că deseori asta a însemnat că statele membre au fost uh, cumva târâte la tribunal, mă refer la autoritățile naționale, s-a mers chiar până la Curtea de Justiție. Deci este foarte important ca această revizuire să aibă loc o îmbunătățire a dispozițiilor trebuie să aibă loc așadar. Ea este esențială. Iar, ca și raportor, în ce privește marile orientări pentru rețelele trans-europene, vreau să mai adaug ceva. La începutul dezbaterii asupra directivei, Acest început al dezbaterii vine la momentul oportun, în sensul că acum, când uh, suntem pe cale să concluzionăm discuțiile la TNT, la orientările generale, în paralel începem această dezbatere de față. Este foarte bine asta. De asemenea, vreau să spun că propunerile comisiei merg pe calea cea bună. Asta trebuie să figureze în opinia noastră. Sunt de acord cu majoritatea raportorilor vizați. Într-adevăr, abordarea comisiei este bună, însă aș face observație. De fapt, sunt niște semne de întrebare. Amendamentele 7 și 10 care au fost prezentate, în acestea, se vorbește despre termene. Termenele pentru aceste studii de impact, la început se vorbește despre trei luni și apoi se spune dacă este cazul să se prelungească cu patru luni în plus, un trimestru așadar. Și pe bună dreptate, raportorul uh, exclude lucrările de interes strategic comun. Adică acestea nu trebuie să beneficieze de această prelungire a termenelor. Se spune că pentru acest tip de proiecte de interes comun nu trebuie să se acorde aceste patru luni în plus. Eu înțeleg foarte bine unde bate acest amendament. E vorba de a exercita presiuni pentru ca statele membre să meargă foarte repede cu aceste proiecte, să le concretizeze, pentru că și-au exprimat angajamentul, însă tot îmi pun întrebarea, pentru că este vorba de, multe ori e vorba de proiecte mari, complexe, la scară largă. Și măcar am putea să preconizăm o posibilitate de o, pentru prelungire. Deci găsim o cale de mijloc între raportorul care spune nu, nicio prelungire, și nevoile reale ale unor astfel de proiecte care poate că ar fi bine să poată să se bucure de oarește flexibilitate. Eu zic să facem un amendament pentru a aduce argumente în acest sens. Am putea, de exemplu, să formulăm în mod diferit, să argumentăm asta. În orice caz, cred că merită să ne aplecăm asupra acestui aspect un pic mai încolo, deoarece, așa cum uh, v-am spus, eu zic că astăzi suntem gata să încheiem cu proiectul privind rețelele TNT și asta trebuie să fie absolut uh, compatibil și coerent cu ceea ce discutăm apoi cu studiile de impact. În orice caz, felicit raportorul pentru tot ce a făcut doamna Meissner. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voi să mulțumesc și eu raportorului. Um, eforturile dumneavoastră, eforturile dumnealui au încercat să reunească cât mai multe puncte. Există însă un punct care ne privește direct, punct care a reieșit atât în ceea ce privește uh, rețelele TNT și turismul și pentru asta suntem competenți și nu trebuie să uităm că și acolo trebuie să includem evaluarea de impact de mediu. Am să încerc să fiu cât poate de succintă pentru că deja s-au spus multe. Domnul um, um Cumuțachis vorbea de amendamentele 7 și 10 și că nu se va recurge la o prelungire. Mă întreb însă dacă practică va funcționa, pentru că dacă recurgem la niște prevederi care nu sunt fezabile în practică, n-am făcut nimic. Pot să înțeleg ideea raportorului pentru că dorim ca proiectele TNT transfrontaliere să înainteze cât se poate de repede și dorim să eliminăm uh, posibilitatea apariției unor întârzieri. Trebuie să vedem cum să procedăm. În rest, um, pe lângă acest element, uh, mi se pare că raportorul a venit cu un raport rațional. Domnul Kramer, da. Mulțumesc, aș dori și eu să-i mulțumesc raportorului pentru cooperarea excelentă. Excelența înseamnă două lucruri, nu doar raportorul pe de-o parte, ci și raportorii din umbră pe de cealaltă parte. Evaluarea impactului de mediu este necesară, acest lucru reiese foarte clar din raportul dumneavoastră, însă trebuie să eliminăm conflictul care apare între state, pur și simplu pentru că există o frontieră între ele. Trebuie să eliminăm neconcordanțele, trebuie să impunem niște standarde uniforme. Efectele de mediu sunt importante, efectele asupra biodiversității trebuie luate în considerare. Poate că în urmă cu 20-30 de ani acest lucru nu a fost atât de important. Între timp, după cum ați menționat, conștientizarea acestor probleme s-a schimbat. Um, chiar dacă nu s-au înregistrat progrese la summitul climatic, această problemă rămâne în continuare una importantă. În continuare, trebuie să vedem uh, și care ar fi costurile presupuse. Costurile pot crește ușor. Aici, din propria experiență, am ajuns la concluzia că avem cu toții de câștigat dacă evaluarea de mediu se aplică respectând niște standarde clare. Putem face economii considerabile Iată de ce evaluarea de mediu trebuie desfășurată și în interes comun. Un al patrulea punct, vorbeați de turism. Da, în trecut am putut vedea că și turismul poate fi afectat. Iată de ce este foarte important ca turismul să fie unul cu caracter durabil. Pentru că, în caz contrar, câștigă pe termen scurt, dar pierde pe termen lung. Dacă dispare mediul costier, nu va mai merge nimeni la coastele noastre. Da, poate pe 50 ani încă se mai înregistrează câștiguri, dar peste 20 de ani nu va mai merge nimeni în zonele de coastă. Da, nu suntem doar uh, Comisia pentru Transport, ci și, într-un fel, Comisia responsabilă pentru turism. În al cincilea rând, am uh, luat legătura cu un uh, primar din Bavaria, care a fost primar timp de 15 ani în Straubing și mi-a spus că după peste de 20 de ani, Uh, peste 30 de ani, de fapt, uh, nu mai sunt probleme cu malul Dunării, dacă în urmă cu 30 de ani s-ar fi făcut un studiu, un, o evaluare de impact de mediu cum trebuie, nu ar fi fost necesară cheltuirea unor milioane de euro pentru a reface uh, respectiva zonă și s-ar fi putut concentra pe alternative. Iată, un exemplu că acest raport merge pe drumul cel bun. Mulțumesc, doamna Foster. Mulțumesc. Mulțumesc raportorului. Două, trei observații. În general, statele membre au reușit să facă o treabă foarte bună cu aceste studii de impact, deoarece am avut o flexibilitate a sistemului. Bineînțeles că toate statele membre au uh, diferite proceduri de amenajare a teritoriului și așa mai departe. Exercițiul pe care ni-l promite, ni-l propune Comisia, pentru că se vorbește și despre TNT, este următorul. Este unul util, însă avem însă niște temeri legate de conținutul Comisiei, care la prima vedere poate să apară foarte bine și seamănă că un, cu un ghișeu unic, însă este mult mai complex decât un uh, astfel de ghișeu unic pentru că este foarte greu să aduni la oaltă toate agențiile, pentru că dacă ar fi să faci asta, niciodată n-ai putea să ai undă verde pentru un proiect, deci este o problemă. Și de asemenea, când e vorba de lărgirea domeniului de aplicare a acelui screening, aș veni cu un exemplu. În Regatul Unit, cam 2700 de proiecte sunt vizate. Mă refer la o astfel de scară, deci cu studiu de impact. Și dacă ne uităm la ce se propune actualmente, ar însemna că proiecte mult mai mici ar fi cuprinse și am ajunge la până la 5.000 de proiecte în Regatul unic ceea ce ar fi o sumă absolut uh, ridicolă, în sensul că timpul și banii necesari uh, ar depăși resursele. Este mult prea complicat. Gândiți-vă la, da, mă gândesc la autostrăzi, la fabrici și uzine mari, foarte bine. Asta este una, dar dacă vrei numai să faci o deviație ca să ajungi într-un sat cu un drum, mi se pare altceva. Comisia Europeană este încrezătoare că autoritățile locale vor face ceva în acest sens, însă nu ne dorim o astfel de lărgire a domeniului și tot așa, trebuie să vedem în ce măsură uh, promotorii vor uh, lucra cu autoritățile locale. Ei deja o fac, nu are sens să fim prea prescriptivi, să intrăm prea multe la mănunte, deci trebuie să ne gândim în această etapă și la alte lucruri, cum ar fi acei uh, experți acreditați în multe state membre, ca în Regatul Unit, de exemplu, avem experți, tehnicieni Uh, foarte respectați. De, dacă începem cu acreditarea, înseamnă o serie de licențe care poate sunt superflue, iar unele state, state au poate un sistem de acreditare și doresc un sistem de licențiare, licențiere. Uh, dar odată ce începem cu acest proces, uh, intrăm prea multe în detalii și dăm prea multe indicații. Pot să vă spun că în Regatul Unit avem un sistem bun, robust, cu studii de impact bune, solide, și se iau hotărârile la timpul potrivit uh, dincolo de ce se propune aici, sistemul este în picioare de multă vreme, funcționează și nu are sens să ne complicăm și mai mult viața. Iată ce spunem noi acum, în această etapă și în orice caz mulțumesc raportorului pentru eforturile depuse pe acest raport. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc din partea Comisiei DG Envi, domnul Ampatis. Yes, uh, thank you, Chairman. I will try to be brief. Mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, mai întâi aș dori să amintesc obiectivele Comisiei uh, legate de această propunere. Primul obiectiv a fost îmbunătățirea nivelului protecției mediului cu impact pozitiv uh, asupra turismului. Și al doilea obiectiv al Comisiei a fost uh, pe cât posibil armonizarea procesului pentru a ne asigura că toate statele membre asigura, um, aplică aceleași uh, reguli uh, într condiții egale. Condiția, um, comisia se bucură de amendamentele propuse de raportor. În general, uh, acestea ne mulțumesc. Avem o singură problemă legată de amendamentele 7 și 10. Înțelegem că poate fi o problemă cu proiectele de interes strategic, înțelegem că ele trebuie mai bine definite, dar în ceea ce privește interzicerea completă a um, prelungirii de la peste trei luni, eu cred că aici poate fi o problemă de subsidiaritate. Deci interzicerea mi se pare prea mult. În rest, în legătură cu lipsa de flexibilitate, de exemplu, menționată doamna Foster, um, doresc să spun uh, că eșantionarea obligatorie uh, poate fi o soluție pentru proiectele mari având în vedere că um, acest lucru se întâmplă la începutul procesului, astfel se pot face economii uh, de bani în momentul dezvoltării și, uh, pentru autoritățile publice. Astfel se pot identifica impactul asupra unor uh, aspecte, cum sunt schimbările climatice sau biodiversitatea. De aceea este necesar. În legătură cu experții, e vorba de articolul 5.3 din propunere, experții acreditați sunt o posibilitate oferită statelor membre um, pentru a îmbunătăți evaluările. Există o a doua posibilitate și anume folosirea Comitetelor Naționale de Experți. În Regatul Unit, bineînțeles, autoritățile au multă experiență, dar din punct de vedere al Comisiei, articolul 5.3 din propunere, dorim să rezolvăm propune, um, calitatea evaluărilor. Dacă evaluările nu sunt bine pregătite, atunci apar probleme legate cu deciziile informate de luat de autoritățile competente și dacă aceste rapoarte nu sunt de calitate, pot apărea multe litigii. De aceea, pentru noi, e important să abordăm această chestiune. Bineînțeles, acreditarea poate însemna costuri în anumite state membre, dar această propunere oferă suficientă flexibilitate statelor membre uh, pentru uh, a se încadra în sistem, dar este important ca calitatea să fie evaluată. Mulțumesc! Mulțumesc. Uh, domnul Cușeri, doriți să spuneți ceva? Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, aș dori să mulțumesc colegilor pentru contribuțiile lor foarte interesante. Voi uh, ține cont de sugestiile colegilor, bineînțeles în legătură cu amendamentele 7 și 10 pentru a nu întârzia întârzieri în proiecte. Și în același timp sper că vom mai discuta dacă colegii consideră că e nevoie de discuții suplimentare pentru a îmbunătăți textul. Doresc să amintesc colegilor că termenul limită pentru depunerea amendamente este 4 iunie. Deci avem foarte puțin timp la dispoziție Deci, rog colegii um, să mă contacteze cât de curând pentru a mai discuta și să depună rapid amendamentele. Domnul președinte, amintesc membrilor că termenul pentru depunerea amendamentelor este data de 4 iunie. Votul în Comisia pentru Transporturi va avea loc pe 18 iunie și votul în Comisia pentru Mediu va avea loc pe 10 iulie. Deci primul termen pentru noi este cel pentru depunerea amendamentelor 4 iunie. Dragi colegi, uh, sunt într-o dilemă pentru că suntem în avans și raportorul pentru următorul punct de pe ordine de zi nu este în sală. Nici raportorii din umbră pentru următoarele două puncte nu sunt încă în sală. Aș fi propus să discutăm mai întâi raportul domnului Danelis și raportul Paniu după aceea. Dar dacă are cineva obiecții, Um, nu vom face acest lucru. Dar vă propun deci să discutăm mai întâi raportul Danelis. Aveți obiecții? Înțeleg că reprezentanții Comisiei nu sunt prezenți în sală, înțeleg. Sunteți de acord să discutăm acum raportul Danelis? Foarte bine. Deci, Vom discuta acum despre creșterea albastră. Spiros, te rog. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește amendamentele depuse de colegi, nu am multe lucruri de spus. S-au depus 131 de amendamente care acoperă toate aspectele abordate în acest raport majoritatea acestor amendamente, marea majoritate a acestor amendamente, merg în aceeași direcție și în aceeași logică cu raportul și acest lucru mă ajută mult. În cooperare cu raportorii din umbră, cărora le mulțumesc, am reușit să regrupăm amendamentele, 19 amendamente de compromis. Doream uh, să nu avem un text prea voluminos, prea complicat. Am dorit uh, un text cât de scurt și cât mai pertinent. Un lucru interesant a fost faptul că majoritatea amendamentelor se referă la atenția care trebuie acordată consecințelor asupra mediului când discutăm despre dezvoltarea activităților comerciale maritime, pentru că am recunoscut cu toții faptul că ecosistemele sunt foarte fragile și după dezbaterea precedentă nu trebuie să uităm că aceste activități, um, cum ar fi turismul, trebuie să respecte calitatea mediului Mai multe amendamente se referă la politicile sectoriale. În domeniul maritim, la planificarea maritimă, majoritatea colegilor s-au exprimat în favoarea propunerii Comisiei în acest sens. Și trebuie să vă semnalez și faptul că majoritatea intervențiilor din cadrul dezvoltării activității uh, explorărilor miniere în mediul marin implică nevoia protecției mediului, indiferent care sunt aceste activități. Am ținut de asemenea cont de avizele Comisiei PEș și um, Regii, Comisiilor PEș și Regii. Aceste două avize s-au înscris în aceeași logică, în aceeași direcție și, în încheiere, aș spune că multe amendamente se referă la zonele insulare, deci um, elemente specifice ale insulelor, ale regiunilor insulare ale Uniunii Europene. Deci diferența de condiții uh, față de uh, regiunile continentale. Mulțumesc tuturor colegilor pentru colaborare, pentru strânsa colaborare. Mulțumesc tuturor celor care au contribuit la elaborarea acestui text, inclusiv secretariatului. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnule Danelis. Domnul Cune, nu știu dacă doriți să luați cuvântul numele PPE-ului sau dau direct cuvântul doamnei Meissner. Știu că doamna Lastu ar trebui să vorbească, dar uh, vă dau dumneavoastră cuvântul. Da, mulțumesc. Aș dori să-i uh, mulțumesc raportorului. Este un raport foarte important, un raport care privește felul în care vom structura uh, utilizarea mărilor noastre în viitor. Creșterea economică ține de industria maritimă, de industria uh, regeneratoare și turism, transportul maritim, totul trebuie reunit sub aceeași umbrelă. E o misiune grea, evident. Și, după părerea mea, colegul Daneli s-a reușit să facă acest lucru foarte bine. Noi, prin amendamentele pe care le-am înaintat, sprijinim această inițiativă. Este foarte important ca aici să venim cu o valoare adăugată europeană. Situația economică în multe din statele europene este extrem de dificilă și trebuie să luăm fruiele în mână și, bineînțeles, aici uh, economia maritimă joacă un rol important, iată de ce trebuie să o sprijinim. Mulțumesc, doamna Meissner, pentru liberali. Da, mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, dați-mi voie să-i mulțumesc domnului Danelli, s-a făcut o treabă excelentă. Am lucrat uh, îndeaproape aproape cu dumnealui și, după cum spunea, creșterea albastră e foarte importantă, vin din același land ca și doamna cancelar Merkel, dânsa i-a întrebat pe tineri la o vizită recentă dacă nu ar exista criza în Europa, cu ce s-ar ocupa, iar copiii au răspuns cu politica maritimă. Iată, creșterea albastră și politica maritimă integrată au mare însemnătate pentru Europa și trebuie să fie luate în calcul în mod corespunzător în strategia Europa 2020. Am fost săptămâna trecută în Malta ca reprezentant al Parlamentului la conferința legată de evoluția mărilor. Am uh, luat cuvântul uh, amintind politica la care lucrăm uh, în ceea ce privește planificarea maritimă și săptămâna trecută la întâlnirea cu studenții din Bremerhaven care studiază uh, politică maritimă, m-au întrebat cu ce ne ocupăm, dacă punem accentul pe caracterul durabil, eu le-am răspuns, întreaga politică maritimă se axează pe durabilitate, pentru că nu vom putea um, avea un viitor dacă nu punem accent pe această latură. Ieri, de pildă, ne-am întâlnit cu domnul raportor pentru a discuta despre amendamentele de compromis și, în linii mari, am ajuns uh, la un compromis. În uh, numele grupului meu pot să vă spun că, cu excepția a două amendamente, putem sprijini celelalte. E un raport excelent. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Nu știu dacă dumneavoastră, doamna Foster, veți lua cuvântul în numele domnului Taylor. Vă dau posibilitatea dacă doriți. Peter Van Dalen. Uh... De fapt, Peter Van Dalen este raportor din umbră. Aveam mai multe observații, eh, fără a intra prea mult în detalii, pentru că Peter este eh, raportor din umbră oficial. Eh, problema noastră este că textul cere prea multe. Nu pentru că nu apreciem cooperarea transfrontalieră, dar problema noastră este că uh, Uh, se favorizează abordarea legislativă în loc să se favorizeze uh, abordarea cooperativă. Deci e bine să se promoveze cercetarea, dar nu la nivel legislativ. Noi am fi dorit un cadru larg în, ca, în, um, în care să colaboreze statele membre, nu în set de reguli. Iată, care este tendința pe care ar fi preferat-o uh, grupul ECR. Dar oricum doresc să mulțumesc raportorului pentru toate eforturile sale, dar aceasta este, mm, este uh, preocuparea noastră. Eu vin de pe o uh, insulă, deci bineînțeles că durabilitatea mediului marin este importantă pentru mine și pentru noi în general, dar nu suntem convinși că abordarea legislativă cu reguli este cea potrivită. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, doamnă Foster. Știm că domnul Van Dalen este raportul din umbră pentru ECR. Nu cred că e nimeni prezent din partea comisiei. E un lucru de înțeles, de înțeles pentru că discutăm punctul mult mai devreme decât prevăzut. Domnule Danelis, doriți să mai adăugați ceva? Μονάχα două cuvinte, μία επισήμανση κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι... Mulțumesc, domnule președinte. Cea mai mare problemă astăzi pentru economia europeană este pierderea competitivității în cazii totalitatea domeniilor. Deplasarea centrului economic spre estul Europei și spre sud strămoșii noștri uh, erau poate mult mai bine organizați decât noi și nu căutau doar uh, supraviețuirea, ci dezvoltarea, așa, își concentra activitățile în jurul mediului marin. Iar astăzi, când Europa își caută, uh, caută competitivitate, ne întoarcem din nou spre sectorul maritim. Comisia, în strategia sa de dezvoltare a mediului uh, marin, de dezvoltare, de creștere albastră, vorbește de multe sectoare. Uh, într-adevăr, uh, acest domeniul marin poate oferi oportunități pentru a oferi soluții pentru ieșirea din criză, dacă, bineînțeles, este gestionat bine. Deci, iată, este un domeniu care poate să fie sursă de noi locuri de muncă. Este un proiect ambițios, dar și realist, aș spune. Mulțumesc tuturor colegilor care și-au adus contribuția la elaborarea acestui aviz și mulțumesc și colaboratorilor mei și secretariatului. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Danelis. Domnule Taylor, având în vedere că domnul Panion nu era, n-a fost prezent, dar domnul Danelis a fost prezent, um, am uh, discutat deja punctul 7. Știu că acum ați ajuns în sală, dacă doriți să spuneți ceva la raportul Danelis, puteți să o faceți. Brian, well, thank you so much. I'd like to say very briefly. Mulțumesc foarte mult, Brian. Am să fiu succint. Îi mulțumesc raportorului Mă bucur că dânsul a reușit să integreze în uh, raportul dumnealui, în amendamentele de compromis, atât de multe propuneri. Noi ne concentrăm pe nevoia protecției mediului în fața dezvoltării economice și în fața altor activități maritime. După părerea noastră, propunerea Comisiei nu accentuează suficient acest punct în domeniul creșterii albastre. Cu alte cuvinte, echilibrul mm, merge mai degrabă împotriva ideii de durabilitate și uh, mai mult în favoarea creșterii economice. Un principiu crucial pentru noi îl reprezintă durabilitatea creșterii albastre. Recunoașterea și aplicarea corespunzătoare a principiului precaut. precau, principiului precauției, așa cum uh, apare în tratat, nu ar trebui să fie aplicat în defavoarea sănătății mediului marin. Credem foarte mult în cooperarea transfrontalieră. După cum știți, marea nu cunoaște frontiere. Pe de altă parte, Considerăm că e nevoie de reguli comune și uniforme care să fie aplicabile pentru toate circumstanțele specifice cu caracter regional. Dezmembrarea navelor se face în condiții îngrijorătoare. Trebuie să încurajăm reciclarea navelor și folosirea judicioasă a resurselor disponibile. Marea acoperă în fond și la urma urmei 70% din suprafața planetei noastre. Și, într-adevăr, există aici posibilitatea dezvoltării durabile a sectorului turismului. Din păcate, nu vom putea sprijini amendamentele de compromis 5 și 16. Cam atât. Mulțumesc. Înțeleg că lucrurile s-au inversat un pic, asta pentru că am trecut foarte repede peste punctele de pe ordinea de zi. Doresc doar să vă reamintesc că votul la acest raport e mâine. Doresc să profit de ocazie să urez bun venit celor 16 studenți de la Universitatea din Castle, care se află în spatele sălii. Au venit la invitația doamnei Weiler din grupul S și D. Fiți bineveniți, dragi studenți. Sper că, studen... sper că discuțiile uh, vi se vor părea interesante. Această dimineață navigăm pe valurile oceanului pe o temă maritimă mai degrabă, dar uh, încă o dată bun venit. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de avizul domnului Parniu, gazele florurate cu efect de seră. Gilles, ai cuvântul. Merci, euh, président. Mulțumesc, domnule președinte. De pe 26 aprilie, care a fost termenul limite pentru depunerea amendamentelor, am discutat, bineînțeles, cu raportorii din umbră pentru a negocia o serie de compromisuri pentru a facilita votul de mâine din Comisia pentru Transporturi. Doresc să mulțumesc în primul rând raporturilor din umbră pentru înțelegerea lor și pentru uh, modul în care am cooperat la aceste amendamente consultate de compromis, care uh, vizează articolele 11, 13 și 19 și anexa 5 Amendamentul consolidat numărul 1 se referă la articolul 11 aliniatul 3 și acoperă amendamentele 19, 77 până la 80, 82 și considerentul 7. Acest amendament permite autorizarea până uh, la 1 ianuarie 2030 Um, serviciul uh, pentru uh, echipamentele de refrigerare care conțin uh, gaze fluorurate cu efect de seră. Astfel oferim o perioadă de tranziție producătorilor de echipamente de refrigerare care au investit recent în material, astfel evităm generarea inutilă de deșeuri. Acest amendament este sprijinit de următoarele grupuri PPE, S și D, ALDE, și ECR. Amendamentul consolidat numărul 2 vizează articolul 13 aliniatul 4.a și acoperă amendamentele 93 și 94. Acest amendament permite, ne permite să insistăm asupra reducerii uh, punerii pe piață a gazelor fluorurate, amintind faptul că în acest caz Comisia trebuie să se asigure că există pe piață o alternativă Uh, fezabilă din punct de vedere tehnologic și sigură, um, dar și viabilă din punct de vedere economic. Acest amendament consolidat este sprijinit de socialiști, de ALDE, de Verzi, de GUE și de conservatori. Amendamentul de compromis numărul 3 se vizează articolul 19 aliniatul 3, subaliniatul 3 și acoperă amendamentele 23 și 115. Acest amendament oferă uh, o valoare adăugată a raportului, cerând ca raportul global privind efectele acestui regulament să fie publicat de comisie pe 30, cel mai târziu pe 31 decembrie 2020 și nu în la sfârșitul anului 2024, um, așa cum propunea Comisia. Acest raport va trebui să includă și uh, o anticipare a cererii de um, gaze fluorurate um, din 2024 până în 2030, dar și după 2030 um, și nu numai după 2030, așa cum a propus uh, Comisia. Uh, toate grupurile politice din Parlament sprijină acest amendament de compromis. Amendamentul uh, consolidat numărul 4 um, vizează anexa 5 și acoperă amendamentul oral 5, amendamentele 29, 30 și 130 până la 135. Acest amendament fixează cantitatea maximă de gaze fluorurate pe care producătorii și importatorii pot să le pună pe piață, un, pe piață în Uniune în fiecare an. Bineînțeles, acest aspect a făcut obiectul multor dezbateri, pozițiile fiind foarte, foarte diferite. Dar am reușit totuși să ajungem la un compromis care fixează obiective ambițioase de reducere a punerii pe piață acestor gaze, lăsând în același timp timpul necesar de adaptare a industriei. Acest amendament de compromis este sprijinit de PPE, de SD, de ALDE și de ECR. Vă amintesc, domnule președinte, că mâine vom vota acest text și amendamentele în jur de ora 9 și 10. Da, așa cred că este, domnule Panio, spune domnul președinte, dar capacitatea mea uh, de a respecta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 noi putem sprijini eliminarea acestor gaze numai dacă există uh, un, um, o substanță de substituție sigură și uh, cu uh, costuri care să nu uh, implice uh, un efort financiar uh, exagerat uh, pentru consumatori. Uh, S-a vorbit uh, mai ales uh, de um, gazele folosite în avioane um, pentru refrigerare, dar și um, pe cele folosite serviciile de electricitate. După părerea noastră, încă nu s-au găsit um, substanțele um, de substituție suficient de sigure. Au fost prezentate cele eh, patru amendamente de compromis, dintre care PPE-ul sprijină trei amendamente de compromis, care sunt compromisuri bune, care îmbunătățesc acest raport. În ceea ce privește compromisul 2, noi nu îl sprijinim pentru că dorim eh, să sprijinim uh, industria. Nu dorim doar uh, să, să facem uh, mai riguros sistemul de cote. În mod clar, eliminarea gazelor fluorurate trebuie să aibă loc cât mai rapid, dar în ceea ce privește celelalte gaze mai puțin poluante, eu cred că trebuie luate în considerare și alte aspecte industriale și de securitate. Doamna Meissner. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și domnului Panio pentru buna colaborare. Este foarte important să înlocuim uh, gazele fluorurate pentru că au un potențial de încălzire globale mult mai mare decât dioxidul de carbon, trebuie să renunțăm și la dioxid de carbon, trebuie să vedem ce putem face, cât de repede, care sunt alternativele și se pare că e foarte greu să găsim o soluție alternativă în timp util. Alternativele sunt fie um, sunt ușor inflamabile și trebuie să avem uh, grijă aici să nu creăm pericole suplimentare prin aceste alternative. Uh, după cum spunea și domnul raportor, am ajuns la unanimitate, vom sprijini amendamentele. Trebuie însă să ne gândim dacă în toate, amendament, dacă în toate mm, domeniile există alternative și acestea vor fi disponibile în timp util, de pildă instalațiile de climatizare. Aici mm, se vor include mm, excepții și în ceea ce privește um, navigarea spațială și în ceea ce privește transportul um, în general, transportul um, de refrigerare. Domnul Taylor pentru verzi. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc domnului Paniu pentru efortul dumnealui Cred că a existat un efort general pentru a progresa cu acest raport. Se dorește atingerea obiectivelor în, din foaia de parcurs pentru economie cu emisii scăzute de carbon în 2050. De a existat o ocazie, o ocazie care, din păcate, pot spune, nu a fost valorificată. Sectorul uh, transportului poate juca un rol. Din păcate însă, acest uh, aviz nu merge suficient de departe în diminuarea folosirii gazelor florurate și în diminuarea emisiilor de dioxid de carbon. Nu avem nevoie de noi studii, știm deja tot ce trebuie să știm, avem nevoie de măsuri concrete pentru a diminua folosirea gazelor fluorurate. În multe situații, în multe cazuri, există deja alternativele necesare. Măsuri ambițioase sunt în interesul nostru economic și putem profita de această ocazie pentru a sprijini IMM-urile care vor veni cu tehnologiile de înlocuire necesare aici în Europa. În uh, schimb, Hidrofluorocarburile sunt folosite preponderent de multinaționale și produse în mare parte în China. Am încercat din răsputeri la amendamentul 4 să ajungem la un compromis. Din păcate însă nu s-a dat dovadă de suficientă ambiție, nu s-a ridicat la înălțimea așteptărilor, nu vom sprijini acest amendament. Doamna Foster, în numele domnului Ziller, cred că de data aceasta am nimerit-o. Da, dânsul probabil a venit cu observații suplimentare, dar cred că e undeva în, în trafic în această dimineață, lucrurile sunt destul de complicate. Am și eu câteva observații. Aș dori să mulțumesc în primul rând uh, raportorului pentru efortul dumnealui. E un dosar destul de complex, un dosar uh, destul de complicat nu cred că o mare parte dintre noi au pregătire în chimie și nu știm ce s-ar înlocui cu ce. Îmi amintește de un regulament din trecut care ne-a dat de furcă ceva vreme. În ceea ce privește o parte din articolele la care s-au înaintat amendamente, uh, Credem că aceste amendamente merg pe drumul cel bun. Dacă ne uităm la articolul 8, formare și pregătire, în continuare se pare că există nevoie de eforturi suplimentare la articolul 13, există unanimitate în ceea ce privește acel articol privind camioanele frigorifice, la articolul 18, colectarea datelor referitor la emisii, schemele de raportare, prevederi destul de complicate, însă, în ansamblu, există sprijin în această direcție. Ne îngrijorează însă posibilă interzicere a unor noi produse, o alternativă la interzicerea de preumplere, probleme destul de delicate aici în ceea ce privește compromisurile înaintate. Noi, în Marea Britanie, și se poate că unii dintre colegi să aibă o părere diferită, dar dorim să sprijinim 1 și 2, 3 și 4, însă nu 3 uh, cu toate acele termene, 4 cu acele procentaje. Eu sunt destul de sceptică în ceea ce privește aceste procentaje pe care le-a prezentat Comisia și lucrurile sunt atât de neclare, sincer, încât mi se pare de necrezut. Nu spun că nu trebuie să avem un obiectiv, dar stipularea unor procentaje de tipul 63%, 31%. Cum au găsit acele procentaje? Sincer, mi se pare destul de neclar. Noi încercăm să venim cu amendamente și facem acest lucru de bună credință, de bună credință și datele cu care venim noi sunt într-adevăr mult mai bune decât datele cu care vine comisia? Nu prea știm. Noi încercăm într-adevăr să venim cu o contribuție utilă, dar Trebuie să vedem cu Comisia Envi cum vom proceda în cele din urmă. Avem așadar probleme în ceea ce privește această eliminare treptată și înlocuire, alternativele. Pare destul de simplu la prima vedere, însă lucrurile sunt de fapt mult mai complicate. Și trebuie să facem efortul, bineînțeles, încercăm să facem curat acolo unde putem, facem acest lucru tot timpul. Dar uh, trebuie să vedem noi, în calitate de comisie responsabilă pentru transportul, ce putem face. Mulțumesc, doamna Wells. Vielen Dank. Die Kommission sieht im Kern. Mulțumesc. Comisia prevede o eliminare treptată mult prea superficiale, după părerea mea. Cotele nu sunt suficient de stricte avem nevoie de mm, niște interdicții foarte clare pentru a limita uh, prezența gazelor florurate în viitor. Aceste gaze trebuie înlocuite. În anumite sectoare se poate face acest lucru în 2015, în anumite, în alte sectoare în 2020 și dacă e nevoie putem recurge la o derogare pentru a introduce un termen uh, ulterior. Dar e fezabil, există acum uh, nevoia însă de a uh, evita derogări de la aceste prevederi stricte. Uniunea poate și trebuie să introducă interdicții și trebuie să transmită mesaje clare pentru investiții și instalații de producție pentru a oferi de asemenea niște stimulente, niște avantaje legate de preț. La ora actuală, IMM-urile trebuie să-și adapteze ă, producția la cerința pieței, lucru care se încadrează în uh, filozofia pieței libere. Interdicțiile ar fi singura cale eficientă. Acestea însă au un efect, într-adevăr, atunci când uh, nu lasă locul pentru excepții. Ar fi contraproductiv să le oferim statelor membre posibilitatea de a um, stabili excepții după bunul plac. Cred că putem ajunge la puncte comune în acest raport, dar subliniez încă o dată că acest um, că acest regulament își va îndeplini obiectivul atunci când eliminăm toate lacunele. Mulțumesc, doamnă Vils. Pentru comisie revenim la domnul Rai, From DG Climate. Thank you very much. Mulțumesc. Mulțumesc pentru acest raport, pentru discuția purtată. Bineînțeles că nu pot să mă exprim asupra conținutului amendamentelor de compromis, pentru că noi nu le-am văzut. Încă, în principiu, este vorba de aspecte care au fost dezbătute pe larg, de exemplu, interzicerea servisului noi lucrăm pe domeniul de aplicare în acest sens pentru a limita, ar putea fi util, însă vrem să reamintim în acest context că beneficiile pentru mediu ale acestor măsuri depind de datele reținute, de calendar, de momentul în timp în care uh, efectiv uh, vor intra în vigoare aceste lucruri. Apoi, ce privește procentajele, poate aș putea să vă explic cum uh, le-am obținut. Am obținut aceste date pe baza unor studii foarte aprofundate care au calculat cererea potențială pe baza um, alternativelor posibile puse la dispoziție, uh, eventual, și care sunt viabile din punct de vedere comercial. În fine, aceste date au figurat în niște studii care au fost apreciate, inclusiv aici de Parlament. Atunci când modelizezi, când faci un astfel de model, trebuie să nu uiți nicio clipă rezultatele și apoi să vezi dacă reții procentul de 60%, poate arată prea bine. Este oare și credibil aceste cifre pe care le aveți sunt bazate pe un model de jos în sus, așa a fost conceput. Abordarea este una extrem de conservatoare, ținând cont de tehnologiile existente și posibile. Bineînțeles că ne bazăm și pe siguran- partea de siguranță pentru că vedem că tehnologiile se mișcă foarte repede. În 2008 am început acest proces de măsurare și modelizare și de atunci încoace situația s-a schimbat. Tehnologiile alternative sunt mult mai numeroase astăzi. Deci mă refer aici la acea siguranță pe care noi nu o Uh, ne luăm în sensul unei abordări realiste. Mulțumesc. Domnule Paniu, doriți să spuneți ceva? Foarte pe scurt, domnule președinte, vreau să mulțumesc tuturor uh, raportorilor din umbră și echipelor lor respective pentru eforturile depuse. Într-adevăr, așa cum spuneați dumneavoastră, cu toții, cred că am reușit să găsim uh, puncte de echilibru. Uh, trebuie să mergem mai departe, să luptăm împotriva acestor efecte negative ale gazelor fluorate. Pe de altă parte, trebuie să permitem și sectorului industrial să poată să funcționeze așa cum trebuie într-o societate, din păcate, marcată de criză. Cât privește aceste amendamente de compromis, 3 uh, și 4, la acestea mă gândesc și față de ce a spus doamna Foster, domnul Zile mi se pare că îmi dăduse un acord uh, din partea ECR-ului, dar știu că la conservatorii nu toată lumea este pe aceeași lungime de undă. Când vine vorba, acest, vorba de aceste două amendamente de compromis, mă refer la dumneavoastră, deci, deci la colegii dumneavoastră conservatori britanici. Mulțumesc! Mulțumesc, bune președintele. Vă vedea ce se întâmplă mâine dimineață la vot. M-aș întoarce la acea creștere albastră ca să vă dau satisfacție doamna Vlasto a sosit, nu suntem noi de vină, nici dânsa, am schimbat ordinea de zi, i-am promis doamnei Vlasto că poate să aibă o contribuție la creșterea albastră acum și acum după aceea discutăm pachetul feroviar, deci doamna Vlasto, îmi pare bine că ați sosit. Mulțumesc, domnule președinte, am ajuns aici din cauza problemelor de transport. Mulțumesc că îmi dați cuvântul. În primul rând vreau să mulțumesc uh, raportorului pentru munca depusă, pentru spiritul uh, care a domnit în uh, timpul discuțiilor, am putut să găsim compromisuri, ceea ce mă face să fiu încrezătoare că mâine vom avea un larg consens la vot. Câteva remarci, totuși, foarte pe scurt, remarci generale, mi-ar plăcea ca ele să figureze în raport. În primul rând, trebuie să găsim un echilibru între, pe de o parte, dezvoltarea activităților economice, și, pe de altă parte, protecția mediului înconjurător. În acest sens, trebuie să punem în lumină acel principiu de precauție și cererea de securitate și siguranță maritime. Ne trebuie, pe de altă parte, un ecosistem sănătos ca să poată să fie productiv. De aceea e nevoie de o abordare durabilă pentru această creștere albastră pentru a avea măsuri de protecție și restaurare în paralel cu uh, promovarea patrimoniului de coastă maritim și natural. În acest sens, câteva observații. În primul rând, raportul trebuie să fie în același timp o foaie de drum a Parlamentului nostru pentru această faimoasă creștere albastră de care vorbim de atâta vreme. Însă vreau să vă spun că PPE-ul nu va susține uh, amendamentele colegului Bizotto, care vorbesc despre criza economică în termeni un pic cam extrem și poate prea factuali. Da, criza afectează toate sectoarele, inclusiv acest sector al economiei albastre, însă acest raport trebuie să fie un adevărat program de lucru care va permite relansarea economică, creșterea economică, cu atât mai mult cu cât uh, împreună cu raportorul am zis să nu susținem o serie de amendamente, fie pentru că sunt uh, repetitive, fie că sunt mult prea, merg prea mult în amănunt. Pe de altă parte, noi susținem acele amendamente care iau în calcul regiunile insulare, ultraperiferice, precum și cele care încurajează cercetarea și inovarea, în sfârșit amendamentele care uh, sprijinăm o mai mare competitivitate în domeniul pescuitului, transportului și uh, turismului, care au o legătură cu această creștere albastră. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, doamna Vlastu. Acum trecem la al patrulea pachet feraviar și ne întoarcem pe șine, dacă îmi permiteți această imagine. Însă, mai aștept încă raportorii domnul Ziller, doamna Bilbao, așa că sugerez să facem o mică pauză până la 11, fără un sfert. Ne întoarcem deci la 10.45 ca să discutăm al patrulea pachet feroviar. Vă rog, mulțumesc! Colleagues, if we can get going, it just gives us a little bit extra on the uncontroversial railway package. Dragi colegi, câte ceva despre acest pachet feroviar necontroversat. Vreau să vă explic cum o să procedăm, ca toată lumea să știe. O luăm așa, punct cu punct. Începem cu interoperabilitatea, apoi cu siguranța, apoi uh, ERA, Agenția Europeană Feroviară, și ce privește interoperabilitatea, vom avea raportorii la cuvânt urmați de raportorii din umbră, membrii, tot așa și la siguranță și tot așa și la era. Altfel, uh, încurcăm borcanele. Și la fel o să facem și după masă cu cele trei dosare care ne așteaptă. Avem cam o oră jumătate, aproximativ, cam 30 de minute per subiect. Nu uitați asta și începem cu interoperabilitatea. Doamna Bilbao este raportor. Muchas gracias, presidente. Bueno, tenemos ya un diagnóstico basado en la documentación que nos han entregado los diferentes. Mulțumesc. Pe baza documentelor furnizate putem deja să tragem niște concluzii, să punem un diagnostic sau uh, petrecut vreo 18 întâlniri până acum și ele nu s-au terminat. Aceste întâlniri vor continua în zilele următoare. La bun început vreau să spun că transportul în Europa, trebuie să fie mai curat, mai competitiv, mai folositor. E vorba până la urmă de interesul consumatorilor, clienților, mă refer la deschiderea pieței cu mai multe oferte și așa mai departe. Am discutat, uh, ne-am tot întâlnit, inclusiv pe 17 mai, pentru a identifica problemele existente în sistem, lipsa de transparență, reguli și norme diferite de la o țară la alta, uneori incompatibilități, monopolurile istorice, obstacole pentru deschiderea pieței și o confuzie ce privește responsabilitățile. Care este rezultatul? Toate aceste probleme împiedică accesul noilor operatori, mai ales pentru micile întreprinderi. Concurența nu este reală. nici deci nu se pot face investiții în plus. Apoi există probleme legate de autorizațiile pentru cei care produc piese pentru sistemul feroviar și, în general, costurile administrative sunt foarte greu de susținut. În aceste condiții nu se poate investi așa cum trebuie. Nu știm, deci, cum va evolua piața. Există o imprevizibilitate. Ce se poate face? În primul rând, o creștere a părții de cercetare, apoi îmbunătățirea uh, transparenței, interoperabilitate concretă, reguli de concurență clare, eliminarea normelor naționale inutile și, în sfârșit, proceduri care pot să fie acceptate, aplicate uniform de toate statele membre, apoi definirea de protocoale și proceduri pentru ca cererile de autorizații să fie tratate așa cum trebuie, adică clar, în sfârșit norme și standarde unificate pentru a evita crearea de noi și noi norme. În sfârșit să definim foarte clar care este rolul agenției AF, era care este rolul entităților statale. În sfârșit, dacă facem asta, vom putea să avem o interoperabilitate deplină transparență pentru sector, deschiderea pieței și servicii optime pentru pasageri călători în ceea ce privește tarife și așa mai departe. Avem ceva idei în acest sens, adică am niște idei și am discutat cu raportorii pentru a vedea dacă avem aceeași interpretare a situației și a soluțiilor posibile. În ceea ce privește diagnosticul acesta, suntem de acord, am observat. Am uh, identificat, deci, împreună același set de probleme, însă să vedem care sunt măsurile de adoptat. Ar putea să apară perioade tranzitorii, să se discute competențele Agenției Feroviere Europene versus agențiile de stat. În orice caz, deci e nevoie de acest acord atât asupra diagnosticului pus cât și asupra tratamentului. Iată de ce am pus pe masă o serie de măsuri conținute în raportul de față, însă aș vrea să adaug că ar fi bine ca, de exemplu, la articolul 1 să nu lărgim acele derogări și excepții. Articolul 54 trebuie să rămână în picioare, e vorba de acele tabele de corelare. Iar, de asemenea, trebuie să vedem cum să facem ca statele membre să se conformeze într-adevăr uh, tuturor uh, deciziilor conținute în pachetul feroviar, ceea ce nu s-a întâmplat până acum, care a pus bețe în roate în trecut și a provocat problemele pe care le-am citat. Dacă nu acționăm așa, dacă nu nu reușim să rezolvăm aceste probleme cu pachetul feroviar, vom pierde ani prețioși. Subiectul este complicat, însă pasionant. Mă refer aici chiar la construcția europeană. Oamenii politici trebuie să-și asume răspunderea și să vină cu soluții. Avem posibilitatea, responsabilitatea, dar și obligația de a avea o Europa mai competitivă, cu locuri de muncă de calitate stimulând inovarea și să ajungem la o adevărată intermodalitate cu un adevărat spațiu european feroviar. Astăzi, cu această dezbatere și cu acest raport, trebuie să vedem în ce măsură putem să mergem mai departe sau să rămânem ca până acum cu status quo-ul respectiv, cu monopoluri, piețe închise și criză. Timpul crizei. Criza este un argument fundamental în sensul rezolvării problemelor care au fost prezentate. În orice caz, trebuie să fim hotărâți din punct de vedere politic, să acționăm pentru a crea locuri de muncă, pentru servicii de calitate mai ieftine și pentru a face ca piața să fie, sau piețele să fie mai transparente. În rest, în ce privește amănuntele, vom vedea în zilele următoare, însă, așa cum am spus, mi-ar place să aud uh, ce au de spus și ceilalți colegi uh, eurodeputați și să vedem, în primul rând, astăzi, dacă suntem de acord cu ce se preconizează, ce măsuri se preconizează. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamna Bilbao! 6 minute pentru raportori, 4 minute pentru cei din umbră și 2 minute pentru membri. doamna Groș, 4 minute. Ja, vielen Dank. Äh, Domnul Groș, mulțumesc. Aș dori să-mi scuz colegul de Granes, dar äh, ne ocupăm de subiectul ocupării forței de muncă în PP în general. Dați-mi voie, în primul rând, să abordez analiza făcută uh, dacă vorbim de tehnologie, în acest al patrulea pachet um, feroviar joacă un rol important și tehnologia joacă un rol important și în discuția referitoare la TNT și la îmbunătățirea infrastructurilor conexe. Cred că în acest Parlament uh, suntem de mult convinși de faptul că tehnologiile existente, tehnologiile diferite, reprezintă unul din principalele obstacole în crearea unei piețe comune în sectorul feroviar. În urma eforturilor comune, am constatat că un tren, de pildă, între Paris și Germania trebuie să schimbe de trei ori sistemul de tensiune la care este conectat și trebuie să achită șase tipuri diferite de taxe. Iată, nu trebuie să ne limităm la o perspectivă externă, să vedem ce mai putem să-i facem rău sectorului feroviar european. Din potrivă, vrem să gestionăm totul mult mai eficient, vrem mai puține reguli, având în vedere sistemele diferite de reglementare existente în diferitele state membre. Dorim să sporim caracterul economic, eficiența economică a sectorului feroviar și dacă vorbim de asta, trebuie să ținem cont și de creșterea potențialului de ocupare al forței de muncă aici. În continuare, trebuie să sprijinim aspectele de mediu, pentru că ineficiența trenurilor se traduce în avantaje pentru alte mijloace de transport. Am vorbit de pildă uh, exemplul Belgiei și Luxemburgului, trenurilor de acolo. Dacă timp de șase luni oamenii trebuie să, schimbă trenul, să schimbe trenul la Arlon sau pur și simplu să coboare din tren, să ia un autobuz pentru că un tren dintr-o țară nu e compatibil cu căile ferate din altă țară, uh, mi se pare că lucrurile stau ca acum 50 de ani. Iată ce trebuie să schimbăm, mesajul pe care trebuie să-l transmitem oamenilor. Și să nu uităm că tehnologia distorsionează concurența. Trebuie să protejăm piața și asta înseamnă să reducem eficiența în sectorul feroviar și locurile de muncă. Numărul acestora trebuie redus. Iată ideea pe care doresc să o prezint în această dimineață. Nu vreau să intru în această moară a, a discuțiilor tehnologice. Noi, ca parlamentari, ne aflăm adesea în situația în care un uh, specialist vine și spune, da, e posibil și peste două minute vine alt specialist și spune, nu, nu e posibil. Noi trebuie să putem să ne atingem obiectivele fixate, însă nu înseamnă că trebuie să sărim calul din punct de vedere tehnologic. Uh, în continuare, trebuie să ținem cont și de normele de siguranță. Când vine vorba de progres tehnologic, adesea sunt luni de muncă în spatele acelui progres, însă de multe ori vine un alt organism apoi și spune că din punct de vedere al siguranței lucrurile nu stau cum ar trebui și efortul ăla e degeaba. Cred că avem nevoie de o mare majoritate, trebuie să transmitem un mesaj foarte clar referitor la ce urmărim de fapt cu acest al patrulea pachet feroviar. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Groș, că v-ați încadrat în timp. Doamna Ayala Sender, patru minute. Hmm. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi Aș dori să spun că mă bucur de această propunere privind interoperabilitatea din partea Comisiei Europene. Este deosebit de oportună, având în vedere obstacolele istorice care continuă să existe. Deci, acest al patrulea pachet uh, feroviar se concentrează pe interoperabilitate. În cadrul acestui pachet, printre cei patru piloni, se regăsește tehnologia. Un pilon în legătură cu care am avansat deja, Există obstacole la nivel de piață care nu permit avansarea în acest domeniu al tehnologiei, dar am discutat de multe ori aceste lucruri și trebuie spus că interoperabilitatea Ehm, la nivel de guvernanță se confruntă cu anumite spirite de protecționism. Deci e nevoie, trebuie să se depășească anumite obstacole, dar nu trebuie să uităm că sectorul este unul foarte specific, ne-am dat bine seama de asta. Trebuie să nu uităm că e vorba de al patrulea pachet feroviar, deci trebuie să depășim problemele care continuă încă de la primul. la prima dezbatere pe această temă, unii care se plângeau spuneau că impunem reguli europene, dar există și reguli de la nivel național care rămân valabile. Există formate specifice, norme specifice care rămân în vigoare pentru a proteja sistemele naționale. Deci, indiferent, nu contează dacă încercăm să modificăm legile la nivel inferior, dacă cele de nivel superior rămân valabile, lucrurile nu vor funcționa. Deci vom vedea dacă putem uh, ridica anumite restricții naționale care există încă astăzi. Ni se spune că termenele sunt foarte scurte, că agențiile naționale trebuie să aibă un cuvânt de spus în cadrul acestui proces. Eu aș dori să spun agențiilor naționale că vom crea o agenție europeană a căilor ferate care va obliga agențiile naționale să țină cont de avizele sale, pentru că obiectivul este acela de a avea un ghișeu unic deci există agenții naționale, dar ele trebuie să respectă regulile impuse de Agenția Europeană a Căinilor Ferate. Acest lucru ne va permite uh, să uh, ieșim puțin din această logică care continuă la nivel național. Uh, Um, deci, um, diagnosticul făcut um, este corect, dar nu sunt foarte optimistă în legătură cu acest uh, diagnostic. Văd că Comisia a făcut un efort, încercăm să depășim spiritul protecționist național impus de operatorii istorici și deci ca primă reacție încă o dată um, aceștia reacționează în mod foarte reticent, foarte, foarte reticent, foarte rezervat, doresc să-și protejeze piețele. Uh, Aș dori uh, să existe un proiect pilot care să ne permită să discutăm despre materialul circulant, despre interoperabilitate, ținând cont de faptul că sectorul feroviar european depășește uh, strict frontierele naționale. Deci uh, am putea defini două zone majore și am putea trece între aceste zone um, cu orice tip de material circulant, astfel întreprinderile vor putea produce material adaptat, pentru că deocamdată nu există material circulant adaptat care să permită trecerea frontierelor și astfel se limitează mult posibilitățile. Sunt de acord cu doamna Bilbao că trebuie să cooperăm cât mai mult, dar uh, trebuie să recunoaștem că astăzi, deocamdată, nu sunt foarte optimistă. Mulțumesc! Domnul Kramer, da, îi mulțumesc uh, doamnei Bilbao. Vom uh, colabora îndeaproape. Cred că va fi o bună colaborare. Suntem raportori, raportori din umbră și suntem de acord în ceea ce privește obiectivul, vrem un spațiu feroviar european, îndeosebi având în vedere situația actuală că um, companiile feroviare sunt ultimele companii naționale în Europa. Trebuie să ținem strâns de viitorul um, feroviar european, chiar dacă acest lucru înseamnă dispariția acestor um, organisme naționale. Uh, Întotdeauna am subliniat că sectorul feroviar trebuie să meargă spre o dimensiune europeană. Iată, e foarte important să mergem pe acest făgaș. Situația actuală e insustenabilă. Toată lumea de acord, și Comisia, și uh, companiile naționale ale căilor ferate, toată lumea spune același lucru, numai când vine vorba de aplicare, deja lucrurile se complică. Uh, Credeam că am reușit să rezolvăm această problemă în Europa, însă n-am făcut acest lucru. Avem nevoie de uh, specificații tehnice pentru interoperabilitate. Nu am încheiat încă acest capitol. Bineînțeles, trebuie să le putem permite o intrare liberă trenurile, trenurilor în uh, gări, dar având în vedere situația din Stuttgart, de pildă, lucrurile se complică foarte mult, va fi foarte greu, uh, având în vedere că uh, se planifică o gară subterană. Nu știu pe ce temei a fost aprobat acest proiect. Sau, de pildă, pe tronsonul Paris-Bratislava, specificațiile tehnice pentru interoperabilitate sunt foarte clare. Tronsonul ar trebui să fie adecvat pentru transportul de persoane, însă pentru transportul de bunuri tronsonul nu e corespunzător. Și având în vedere că acest tronson beneficiază de finanțare europeană, mă întreb ce se întâmplă. Propunerea e ca la interoperabilitate era să fie cea care emite aprobarea, însă ar trebui să se desfășoare o evaluare ulterioară a rețelei. E clar că era nu poate uh, prelua uh, sarcinile autorităților naționale. Mm, e interesant de văzut cum se va rezolva totul în viitor. Companiile naționale știu că există o instanță superioară. După cum spunea colegul Mathieu, uh, acestea preferă de multe ori să se izoleze, însă știu foarte clar că instanța superioară este cea care va avea ultimul cuvânt. Mm, acolo era are cuvântul uh, care în cele din urmă determină hotărârea. Și această hotărâre ale era trebuie să aibă caracter obligatoriu. Excepțiile trebuie reduse la minim. Nu putem spune, da, avem niște specificații tehnice, dar oricum facem cum vrem noi. Și ultima observație pe care doresc să o fac în ceea ce privește interoperabilitatea, aici și zgomotul și emisiile joacă un rol important. Nu putem spune că într-o țară poluarea fonică joacă un rol important și în altă țară nu, pentru că ține de competitivitate, de pildă locomotivele pe motorină. Nu putem spune că într-o țară emisiile uh, provocate sunt acceptabile și în altă țară nu trebuie să putem diminua poluarea fonică și emisiile nocive, pentru că în caz contrar sectorul feroviar nu are niciun viitor. Mulțumesc, Michael. Urmează domnul Ziegler. Uh, es uh, gribētu teikt, ka šīs, šis šodienas apspriede pirms uh, ziņojuma. Aș dori să vă spun că acest schimb de opinii avea obiectivul să ne permită să dezbatem acest pilon tehnic din propunerile Comisiei. Este interesant să ascultăm punctul de vedere al colegilor și anume unde există probleme și unde există soluții posibile. Există întotdeauna posibilitatea de a ameliora propunerea Comisiei. În legătură cu interoperabilitatea, aș dori să spun că la nivelul Consiliului, acest proiect a avansat foarte rapid cu, uh, spre, spre desebire de alte regulamente. Sper că împreună vom putea progresa în dezvoltarea acestui pilon tehnic. În ceea ce privește interoperabilitatea, cea mai mare problemă este legată de proceduri, dar și de responsabilitate. Cine poartă responsabilitatea pentru ce? Agenția Feroviară Europeană nu va prelua toate uh, responsabilitățile mai ales dacă decizia luată a fost greșită la nivel național, altfel lucrurile uh, nu ar funcționa. Uh, procedurile trebuie să fie um, transparente și ușor de înțeles. Uh, nu trebuie să credem că agențiile naționale pur și simplu nu vor mai exista. Dar este important, uh, măsură, importantă măsura în care agențiile naționale vor limita accesibilitatea la piață și măsura în care permitem noi aceste lucruri să se întâmple. Dacă nu, nu vom putea progresa în legătură cu această temă. Mulțumesc. Domnul Paniu, două minute, vă rog. Domnule președinte, dragi colegi, Uh, sunt de acord cu analiza Comisiei în legătură cu nevoia de a spori performanța sistemului de autorizare, dar cred că soluțiile uh, propuse în reformarea directivei privind interoperabilitatea nu sunt adaptate. Pentru că, în loc uh, să revizuiască împărțirea competențelor între Agenția Europeană a Căilor Ferate și agențiile naționale, eu cred că ar fi mai bine să se încadreze mai bine procedurile de autorizare pentru a pune capăt dificultăților constatate. Uh, deci, ar fi vorba de a da Agenției Europene a Căilor Ferate un rol de interfață unică între agențiile naționale de securitate și uh, un rol de paznic al procedurii. Astfel, Agenția Europeană ar deveni uh, imediat ghișeul unic uh, pentru solicitările de autorizare în ceea ce privește vehiculele care au vocația de a traversa cel puțin o frontieră. Uh, orice evoluție ulterioară a rolului agenției ar trebui să facă obiectul unei evaluări ținând cont de rezultatele acestei reforme. După o analiză detaliată a acestei directive, sunt îngrijorat și în legătură cu suprimarea noțiunii de verificare realizată astăzi de Autoritatea Națională de Securitate în momentul în care Uh, se dă autorizarea de punere în uh, funcționare a subsistemelor și vehiculelor. E vorba de lipsa de contabilitate între infrastructură și material în momentul uh, oferirii autorizației de punere în circulație. E vorba de imposibilitatea realizării de teste pentru a verifica compatibilitatea, compatibilitatea tehnică între infrastructură și material. Deciziile punere în uh, circulație este legată de întreprinderea feroviară, de fapt, și sunt îngrijorat și în legătură cu nemenționarea condițiilor în care autorizația ar fi retrasă sau redusă. Thank you very much. Mulțumesc. Nu mai am pe nimeni pe listă în legătură cu interoperabilitatea. Domnul Bach, aveți uh, două minute Vă rog să-mi spuneți dacă doriți să iau cuvântul, pentru că nu pot să ghicesc. Vă rog, domnule Bac. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt la curent cu toate ideile deja prezentate, le-am auzit de mult. Susținem toate eforturile pentru a îmbunătăți siguranța feroviară. Nu ar trebui să facem însă greșeala uh, ca din cauza unei uh, concurențe insuficiente să renunțăm la siguranță, ci misiunea noastră trebuie să fie să nu sacrificăm siguranța în favoarea competitivității. Există diferiți piloni ai sectorului feroviar, există dispoziții la nivel național, Există însă și niște reguli tehnice specifice și aici uh, doresc să văd din partea industriei bunăvoință și consecvență. Cred că ar trebui să renunțăm la această libertate, liberă discriminare a industriei. Un aspect important pentru mine îl reprezintă siguranța în îmbunătățirea interoperabilității, Agenția Europeană Feroviară și consolidarea activelor existente. După părerea mea, Ideea e să identificăm actorii individuali, să stabilim clar rolul lor și responsabilitățile acestora. Nimic nu e mai periculos decât o responsabilitate diluată. Mi se pare însă că lipsesc niște reguli clare în ceea ce privește între, întreținerea, certificarea, controlul și așa mai departe. Și mi se pare că prevederile sociale sunt foarte ambigue. Comisia aici e destul de superficială, nu există prevederi clare în ceea ce privește formarea personalului, pregătirea acesta joacă un rol important în ceea ce privește siguranța. Mulțumesc! I'll now go on to safety. I think, George, you've <laughs> probably done this. Mulțumesc. Ați vorbit uh, mai mult de securitate decât de interoperabilitate, dar voi trece imediat la securitate. Este raportul domnului Kramer, aveți cuvântul șase minute, Michael. Siguranța joacă foarte clar un uh, rol important și nu vrem să diminuăm siguranța în Europa, ci dorim să avem cel mai mare standard de siguranță posibil. Dacă toate celelalte companii de transport ar fi atât de sigure ca și sectorul feroviar, atunci um, lucrurile ar merge foarte bine. Pe străzile noastre mor anual 40.000 de oameni. Însă, în ceea ce privește sectorul feroviar, dacă se întâmplă ceva, presa e întotdeauna prezentă peste tot. Mi se pare bine ca presa să fie prezentă când se întâmplă ceva, însă se ignoră ce merge bine și mi se pare foarte, foarte, foarte greșit. Căile feroviare sunt foarte sigure. Certificarea uh, prevăzută acum de Comisie pentru Certificarea Siguranței uh, mi se pare că Mm, înseamnă că aceste agenții feroviare trebuie să poată desfășura mm, această evaluare, trebuie să aibă competențele personale, personalul necesar, însă nu există domeniul siguranței. Eu, în calitate de companie, primesc certificatul, însă dacă totul merge bine și dacă oamenii mei sunt suficient de bine pregătiți, nu știu însă. Acest aspect lipsește și acest aspect trebuie îmbunătățit. Dacă se limitează totul doar la planificare, foarte bine, dar nu vrem să rămânem doar la nivelul planificării. Vrem ca agențiile, într-adevăr, să controleze totul. În al doilea punct, aceste certificate sunt valabile la nivel european. Și, de fapt, Există deja această idee de mult când vine vorba de certificarea locomotivelor. Toți am spus că dacă o locomotivă e certificată într-un stat membru, toată lumea acceptă acest lucru. Însă, de fapt, lucrurile nu stau chiar așa. Vrem să existe un certificat european. Există anumite uh, propuneri în acest sens. Lumea spune că Belgia, Luxemburg, Germania și Franța ar putea să facă acest lucru. Dacă ele sunt de acord, atunci și celelalte state, statele baltice, pot face acest lucru. Însă, uh, mi se pare că trebuie să nu pierdem din vedere perspectiva europeană. Acest certificat ar trebui să fie în continuare unul valabil la nivel european. Un alt aspect, e clar că există particularități naționale. Nu putem reglementa la nivel european totul. Însă, în cazul apariției unui conflict, era trebuie să aibă ultimul cuvânt, nu agențiile naționale. E foarte clar că era poartă răspunderea. Da, după cum spunea colegul meu înainte, o răspundere partajată, o răspundere diluată nu face nimic. Era trebuie să poată fi cea care are ultimul cuvânt atunci când apare o neînțelegere. Însă trebuie să poată să-și justifice bine hotărârea, trebuie să fi, aducă argumente în acest uh, sens. E clar că diferențele de siguranță nu se limitează doar la culoarea semaforului. În continuare, dorim să avem un acces mai bun pe piață, nu dorim însă ca acest lucru să însemne um, o diluare a prevederilor de siguranță. Și vin din Germania, știu că în Germania există un birou federal feroviar, EBA, și aici uh, analizele acestui birou pleacă de la o premiză de siguranță 100%. Dacă am aplica același principiu și transportului rutier, atunci mâine n-ar mai putea circula niciun automobil. Însă acest principiu se aplică uh, sectorului feroviar. Iată de ce această analiză trebuie să fie mai degrabă analiză de risc, pentru a evita riscurile majore. Însă dacă plec de la o premiză de siguranță 100%, atunci stau acasă, nu mai circulă nimeni nu există siguranță 100%, dar dorim să avem cel mai mare nivel de siguranță posibil, iar acesta nu poate fi diluat. Nu se poate să am niște reguli europene pe cel mai mic nivel. Vrem să întărim siguranța, chiar dacă sectorul feroviar este deja un bun sistem de transport. Și pe această direcție îmi voi canaliza raportul. În uh, principiu, suntem cu toții de acord, aștept însă cu mare interes contribuțiile colegilor și din câte pot să văd vom avea un bun raport cu bune compromisuri pentru viitorul sectorului feroviar, pentru că vrem să asigurăm sectorul mobilității și vrem să protejăm clima și acest lucru se poate face doar când sectorul feroviar joacă un rol important în ceea ce privește sectorul feroviar, costurile fixe sunt mult mai mare, mult mai mari aici decât uh, față de sectorul rutier. Dacă reușim să creștem uh, procentul călătorilor sau uh, mărfurilor care circulă cu căile ferate, atunci reușim să scădem um, acest procentaj al costurilor fixe. De pildă, Statele Unite, stra, țara um, autostrăzilor au un transport al mărfurilor pe căile ferate de 40% în Europa. Procentul e de 17%. M-aș bucura dacă anul viitor 40% din mărfuri de pildă al călătorii pe șine. Mulțumesc! Michael, uh, no. George, four minutes. Mulțumesc. George, 4 minute. Bedanke mich für die zusätzliche... Mulțumesc, vă mulțumesc pentru acest timp suplimentar acordat. Nu am să reiau cele spuse deja, dar cred că este totuși foarte important să abordez câteva puncte. Această distribuire a sarcinilor între ERA și agențiile naționale mi se pare foarte importantă. Trebuie să definim cum se face această alocare și să stabilim niște principii foarte clare. Nu cred că ERA ar trebui să reglementeze totul în viitor, nu cred că poate să facă acest lucru și în viitor um, agențiile naționale de siguranță vor avea un rol important de jucat. Michael vorbea de specificațiile tehnice pentru interoperabilitate și acestea trebuie uh, definite. Vorbim de acele dispoziții număr de 11.000, 12.000 la nivel european. Cred că dacă punem TSI, aceste specificații tehnice pentru interoperabilitate în practică, atunci se va ajunge în acest domeniu la o diminuare semnificativă a dispozițiilor naționale. Ceea ce privește infrastructura existentă, sistemele tehnice și materialul rulant, avem nevoie de termene mai um, lungi, mai, mai relaxate pentru tranziție, pentru ca operatorii să poată achiziționa materialul rulant necesar, nou material și să nu supra-solicităm operatorii să schimbe totul peste noapte. Cred că uh, acest lucru a îngreuna situația pentru operator și ar face totul mult prea scump. Trebuie să stabilim încă o dată, după cum spuneam, această alocare a răspunderilor foarte clar și am să reiau un punct subliniat de Matthew Grosch, și anume că lucrurile așa cum merg la ora actuală nu pot continua. Uh, problema existentă în Luxemburg, de pildă, există în Luxemburg cinci sisteme diferite uh, de siguranță care trebuie să fie incluse în tren pentru că trenurile din Luxemburg merg în Franța, în Germania, în schimb, însă, Luxemburg a investit într-o rețea complexă cu Elveția, sistem însă care nu a fost sprijinit de țările învecinate. Belgia are un alt sistem, Franța are un alt sistem și acum uh, Agenția Națională a Căilor Ferate din Belgia, SNCF, a înaintat o cerere, acum trebuie făcute niște teste care apoi trebuie a, a aprobate de Autoritatea Națională Feroviară, autoritățile relevante trebuie consultate după aceea. În Belgia, sincer, nimeni nu prea știe exact cine pentru ce e responsabil. Iată ce așteaptă lumea de la noi, ca aceste abordări să înceteze, ca în viitor să existe o abordare unitară. Și aici cred că era poate juca un rol foarte important. Ne putem inspira uh, de la sectorul uh, aviației, uh, sistemul cu Airbus, de pildă, funcționează foarte bine și cred că și în sectorul feroviar lucrurile pot merge la fel de bine. Doamna Ayala Sender, patru minute. <coughs> Sí, yo también. Eh... Mulțumesc. Și eu uh, Vreau să mulțumesc uh, pentru această propunere a Comisiei. Este absolut satisfăcătoare. Modificările sunt bune. Modificările la directivă. Uh, așteptam de multă vreme asta, de ani de zile. Acel certificat unic european. Îl așteptam cu nerăbdare. Bineînțeles că noi ne dorim o securitate maximă. Pentru unii asta nu va fi ușor de înghițit. Uh, trenurile sunt uh, unul dintre mijloacele de transport cele mai sigure, de bună seamă. Însă operatorii naționali totdeauna vin și uh, invocă asta atunci când uh, justifică faptul că nu vor să meargă, vor să meargă mai departe. Acest certificat unic va permite o bună funcționare a sistemului și interoperabilitatea. Deci trebuie ca cele două directive trebuie să meargă mână-mână, deoarece trebuie să exercităm uh, presiuni pentru ca să se facă așa un pas în plus spre spațiul uh, european feroviar. Și sunt de acord și cu ce s-a mai spus aici, în sensul că în această directivă, dar nu numai în acest pachet, trebuie să se ceară comisiei, trebuie să se includă și o parte socială în acest al patrulea pachet feroviar pentru ca să se rezolve odată și pentru totdeauna aceste probleme ale restructurărilor din domeniu atât de păcătoase. Trebuie ca, bineînțeles, securitatea să fie o preocupare majoră, pe de altă parte să se accentueze cooperarea între mm, autorități. Iar așa, acest certificat european permite să se definească un perimetru, un nivel european de securitate și siguranță și o cooperare în caz de accidente. Bineînțeles că trebuie să tragem învățăminte din experiențele trecute și evenimentele trecute. Această încercare de a avea un spațiu european feroviar, cred că merită să o facem. Mulțumesc foarte mult, Domnul Benjamin pentru liberali. Mulțumesc. Nu știu ce să zic de aceste patru minute, pentru că um, poate nu sunt necesare, în sensul că văd că este aici așa un fel de consens. Cel puțin uh, mi se pare că aici la Parlament ne înțelegem mai bine pe acest subiect decât poate uh, se întâmplă asta cu alte instituții. Doamna Ayala Sender a indicat și dânsa acele rezistențe de pe plan național și acele scuze care sunt uh, tot timpul auzite când vine vorba de armonizarea standardelor de securitate. Trebuie să facem tot ce este posibil pentru ca să spulberăm aceste argumente înșelătoare. Sunt de acord cu colegii mei, mai ales cu ce a spus uh, Max în ceea ce privește subiectul acesta al uh, certificatelor europene. Aici trebuie să avem din ce în ce mai multă pondere a modalității pentru rețeaua feroviară. Pentru asta, pentru această intermodalitate sporită, pentru sectorul feroviar, avem nevoie de acel certificat unic și știm bine care este experiența din Regatul Unit, o știi și tu, Brian, este clar că putem să avem un certificat de bază european odată și apoi niște specificații specifice legate de, de șine și așa mai departe și rețele care să răspundă unor uh, unor specificități naționale. În sfârșit, nu trebuie să ne dăm înapoi de la o astfel de uh, întreprindere. Sistemul trebuie să fie, bineînțeles, îmbunătățit, dar nu să devină mai birocratic. Birocrația trebuie să fie minimizată, minimizată în acest sector. Încă un alt element, problema procesului de certificare necesar pentru tot, fel de, tot felul de acțiuni, de la reînnoiri, să zicem, la scară mică, până la înlocuiri totale. Nu credem că o, o renoire numită minoră, minor renewal, are nevoie de o certificare. Dacă am a face asta, ar însemna că de câte ori înlocuiești o bucată de șină trebuie să ceri un certificat. Este absolut ridicol. Trebuie să ne asigurăm că în raport nu figurează sau figurează o astfel de un astfel de advertisment. Uh, aș mai avea un comentariu în ce privește Agenția Europeană Feroviară, dar știu că vom discuta asta mai încolo. Încă ceva ca reacție la cele spuse de domnul Bach în ceea ce privește materialul rural, uh, rulant existent. Cred că are dreptate, însă să fim atenți și să nu avem uh, o pondere prea mare acordată certificării naționale. Materialul rulant existent s-ar putea să nu treacă testul unui certificat un european, dar poate că pe plan național el încă poate să mai fie folosit, nu are sens să uh, scăpăm de el. Așa. Încă observație în ce privește AF. Trebuie să vedem legătura dintre această agenție și uh, entitățile naționale privind siguranța și securitatea și în ce măsură se pot uh, accepta anumite aranjamente de tip subcontractare, o măsură pentru a rezolva acest conflict posibil dintre sistemul european și ceea ce se întâmplă pe plan național. Mulțumesc! Înainte de a-i da cuvântul domnului Ziller, aș dori să salut aici, în comisia noastră, un grup de vizitatori din Aragon, din Spania, la invitația doamnei Ayala Sander, dintr-o zonă rurală din uh, Aragon. Sunteți bineveniți astăzi la comisia noastră, sperăm că vă va place să fiți aici. Și am avut ocazia să vizitez uh, regiunea dumneavoastră deosebit de frumoasă și pitorească și noi vă invităm la rândul nostru aici, adică vă salutăm și sperăm că o să vă placă aici. Mulțumesc, domnul Ziller. Ei bine, o observație legată de acest sistem de certificare unică din raportul lui Michael. Cred că este foarte important să înțelegem dacă sau să vedem dacă putem să limităm partea B din certificat, pentru că ar însemna să rămânem numai cu partea A din sistemul unic de certificare. Și această parte A trebuie să fie respectată de toate agențiile naționale. Nu știu dacă v-ați uitat peste documentul respectiv, eu am făcut-o și știu ce înseamnă asta. Am văzut care e distinția dintre cele două par părți, A și B. Partea A seamănă cu un fel de licență pentru a putea fi operator pe o anumită piață, însă partea B este ceva foarte diferit, cu mult mai uh, restrictiv. Așadar, dacă rămâne numai cu partea A, nu cumva punem sub semnul întrebării standardele de securitate. Uh, ceea ce privește șinele și așa mai departe. Știm bine că situațiile sunt foarte diferite de la, din nord Europei față de centrul Europei și așa mai departe. Încă o dată spun că avem acest certificat pe două părți, A și B, și de multe ori partea B este invocată pentru a spune că poate nu este cazul să se deschidă piața. Uh, Asta este partea cea mai controversată. În orice caz, mă bucur că avem acest document uh, și raportul meu se potrivește cu cel al domnului. De la comisie. Domnul Fidanța, mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că propunerea Comisiei privind interoperabilitatea, securitatea și rolul Agenției Europene a Căilor Ferate merge în direcția cea bună a simplificării, a um, centralizării la nivel european, a autorizării de punere în uh, circulație a materialului rulant și certificat de securitate a întreprinderilor uh, feroviare. Avantajele care derivează din asta sunt importante. Um, sunt evitate interpretările naționale care au un efect de distorsionare a pieței și sunt standardizate la nivel european aceste proceduri uh, Uh, cu reducerea uh, timpului de așteptare și a costurilor, menținând totuși nivelul de securitate. Deci uh, sper că nu se va merge înapoi, că nu se vor retrimite la nivel național procedurile pentru autorizare a materialului rulant și de certificate de securitate a întreprinderilor. Bineînțeles, dacă am face asta, această propunere practic nu ar mai, nu ar mai avea niciun sens. Trebuie să garantăm mai ales că coordonarea între Agenția Europeană a Căilor Ferate și agențiile naționale va fi uh, eficientă și că uh, se, va reduce, uh, se vor reduce termenele de, aște- de așteptare, precum și uh, costurile uh, pentru punerea pe piață să fie reduse, garantând în același timp securitatea. Trebuie să garantăm că Agenția Europeană a Căilor Ferate va avea și suficient personal la dispoziție pentru a uh, face față tuturor practicilor cu care se confruntă. Trebuie să garantăm tranziția de la sistemul actual la cel nou, uh, să fie una adecvată și nu excesiv de lungă. Trebuie să garantăm și ca eventualele norme naționale să fie transmise Agenției Europene a Căilor Ferate. Un ultim punct pe care doresc să-l introduc, pentru că vom avea timp să-l dezbatem mai încolo, dar care cred că trebuie dezbătut, se referă la indicare directă între actorii care au responsabilitate asu, um, și anume uh, proprietarul vehiculilor și nu deținătorul, pentru a defini responsabilitățile în detaliu. Să nu uităm tragedia de la Via Regio și se, trebuie să ne ducem aminte că în acel caz există o astfel de problemă. Deci trebuie identificate clar responsabilitățile nu doar a deținătorului vehiculului, ci și a proprietarului. Mulțumesc! <clears throat> Domnul Pagno, două minute. Domnule președinte, dragi colegi, aș dori să spun și eu care este părerea mea personală privind securitatea feroviară. Mi se pare cumva prematur ca această agenție europeană feroviară um, să poată să se substituie agențiilor naționale. Ea poate să fie o instanță de apel pentru contestanții sau pentru situații în care se constată uh, probleme. Însă, în ce privește responsabilitatea statelor membre, autoritățile naționale nu pot să își cantoneze rolul la uh, un control opțional și ex post al acestor certificate de securitate liberate de Agenția Europeană. Din punctul meu de vedere, directiva securitate trebuie să încerce să creeze o arhitectură a securității și a interoperabilității pentru a armoniza normele naționale și pentru ca să se elibereze în mod uniform uh, aceste certificate de securitate. Iată, domnule președinte, mulțumesc. Iată, am terminat momentan. Dacă avem timp, putem din nou, din nou să le dăm cuvântul raportorilor. Domnule Benion, doriți să mai spuneți ceva? Procedură? Nu vreau să spunem ceva despre Agenția Feroviară Europeană. Da, întâi raportorii din nou și apoi discutăm agenția. Domnul Roberts, șase minute. Toată lumea este foarte interesată de această parte cu agenția. Într-adevăr, mă bucur foarte mult că colegii sunt foarte interesați de acest subiect. Al treilea punct principal și am discutat interoperabilitatea și securitatea, siguranța. Nu credem că în această perspectivă am putea să nu atingem un consens și aici privitor la această agenție și la funcția sa triplă certificatul pentru companiile și operatorii UE, apoi autorizația dată pentru materialul rulant și, în sfârșit, deci și confirmarea uh, acestor materiale rulante, plus sistemele de semnalizare, autorizarea lor, pentru a îmbunătăți tot sistemul feroviar în ansamblul său. Cred că trebuie să ne gândim dacă nu cumva nu avem nevoie de o perioadă de tranziție pentru noile funcțiuni ale agenției. Momentan nu avem așa ceva prevăzut, însă ne-am inspirat sau ne-am putea inspira din uh, EASA, din Agenția Europeană pentru Siguranță Aviatică. Există o astfel de prevedere uh, privind perioada de tranziție acolo, în sensul că entitățile naționale continuă să funcționeze în timpul acestei perioade de tranziție. La un moment dat, uh, s-a considerat că ele vor dispărea, dar nu este adevărat pentru că ele vor continua să aibă anumite prerogative și funcțiuni, funcționând în paralel, deci, cu Agenția Europeană. Apoi, cine plătește aceste certificate, sistemul de certificare, asta deci mai este o întrebare. În unele țări aceste certificate sunt gratuite, sunt plătite de la bugetul de stat așadar. Însă mai sunt și alte țări în care aceste servicii sunt extrem de costisitoare. Așadar, trebuie să găsim o modalitate care să nu pierde din vedere interesul clientului, în sensul că fie că e vorba de producător, de fabricant sau de compania feroviară, trebuie să existe cel puțin două opțiuni. Fie să obții un certificat de la Agenția Europeană Feroviară contra unui anumit cost, certificatul respectiv fiind valabil pentru toată Uniunea Europeană sau o altă posibilitate, dacă Agenția compania feroviară nu este atât de ambițioasă și se limitează la operarea pe teritoriul național, să poată să fie posibil să se obțină un certificat numai de la agenția națională respectivă. Dacă nu se pun la dispoziție această opțiune pentru client, atunci va trebui să delimităm cumva serviciile care sunt oferite pe de o parte de Agenția Europeană Feroviară, pe de altă parte de entitățile naționale. Dacă Agenția Europeană Feroviară preia aceste funcțiuni în mod rapid de la agențiile naționale, atunci trebuie să se formuleze un protocol de cooperare cu acestea. Nu ne dorim să prelungim prea mult uh, timpul și nici să împovărăm prea mult, în punct de vedere financiar, operatorii cu acest proces. Noi suntem oameni politici și trebuie să găsim o soluție, un compromis. Am putea, de exemplu, să propunem un fel de ghișeu unic pentru operatorii interesați sau posibilitatea de a opera numai pe sau de a intra pe o singură piață pentru cine dorește asta o altă problemă este cea a piețelor izolate, un subiect care mi este mie foarte drag. Am discutat cu colegii și vecinii din Lituania, din Estonia, dar și din Finlanda. Situația este aceasta cu lărgirea, lărgimea șinelor și uh, sistemele aferente. Problema este că piețele noastre sunt izolate de restul Europei din cauza acestor uh, lucruri și situația este foarte ciudată actualmente. S-a creat o bază de date privind 15, 20, 24 și ea conține inclusiv date legate de materialul rulant uh, rusesc. Așadar, mă întreb ce s-a întâmplat cu Agenția Europeană Feroviară, pentru că, într-adevăr, cum poate ea să dea un certificat pentru niște materiale care au fost, de fapt, fabricate, sau mai bine zis, certificate la Moscova. Nu știu dacă este normal ca locomotivele din Letonia și din Lut Lituania și din Letonia să nu poată să nu să traverseze granița, iar cele din Finlanda să nu poată să meargă înspre Rusia. În sfârșit, nu este o situație normală. Mi-ar place să ajungem la un compromis. Mulțumesc foarte mult, domnule Zile. Înainte de a-i da cuvântul domnului Riche, vreau să salut aici un grup de persoane de la Asociația Oficială țărilor de arondisment dintr-o localitate din Franța, lângă Metz. Și vă salut aici, la Comisia noastră Transport și Turism. Sperăm că vă veți bucura de această ședere la Bruxelles și că activitățile noastre vă vor interesa. Vreau să vă spun că nu este o simplă coincidență pentru că următorul vorbitor este domino, Dominic Riche, vicepreședintele nostru, 4 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu mult interes intervențiile precedente privind securitatea, interoperabilitatea și um, intervenția colegului Robert ca raportor pentru agenție în această comisie și aici în Parlamentul European toată lumea este europeană și toată lumea sprijină domeniul feroviar. Dar când intrăm în detalii, în detaliile acestei directive, observăm că apar um, diferențe de opinii care au consecințele lor. În ceea ce privește problema legată de Agenția Europeană a Căilor Ferate, Din punctul de vedere a agenției, deci, problema este trecerea de la o structură normativă la o structură operațională. Și ne întrebăm unde se va afla definirea normelor și uh, când vom și cum vom transfera partea operațională înspre agenție. Se pare că există un acord uh, în Parlament cu propuneri de directivă pentru a spune că specificațiile tehnice de interoperabilitate și obiectivele de securitate comună și metodele mm, comune de securitate pot fi definite de agenție. Cred că suntem cu toții de acord cu asta. Dar, când e vorba de sarcinile executive, lucrurile nu mai sunt uh, la fel de unanim susținute uh, și uh, um, la întrebarea cine ce face sau cine ce oferă ca certificat de securitate și la ce nivel s-au evocat și posibilitatea de a face acest lucru cu două niveluri, iar în legătură cu autorizarea de punere pe piață sau de punere în circulație există de asemenea diferențe, divergențe și fiecare practic va putea frena fenomenul de integrare și interoperabilitate și securitate, spunând că securitatea și interoperabilitatea pun cu tare și cu tare probleme și că agenția nu are suficiente mijloace. Cred că răspunsul la aceste obiecții trece tocmai prin această directivă în legătură cu agenția, care trebuie să definească anumite lucruri. În primul rând, mijloacele agenției. Eu uh, vă, trebuie să vă mărturisesc că am uh, citit cu atenție propunerea comisiei și anexele și cred că mijloacele la dispoziția agenției nu sunt la înălțimea sarcinilor pe care dorim să le dăm. Știu că există imperative legate de timp și de bani, dar cred că trebuie să adecvăm mijloacele agenției cu sarcinile pe care dorim să îi le dăm, pentru că altfel integrarea va fi frenat, frânată, pentru că agenția nu va mai fi uh, capabilă să-și asume sarcinile. În al doilea rând, în transferul de la autoritățile naționale înspre agenție, va trebui să mai discutăm anumite proceduri Anumiți colegi au sugerat deja acest lucru și probabil va trebui să lăsăm puțin timp. Cred că în starea actuală de lucruri, eh, imperativele de securitate eh, fac dificilă neprevederea unei perioade de tranziție. În fine, Trebuie să vedem uh, unde se va afla delimitarea între agențiile naționale și agenția europeană, știind că agențiile naționale vor continua să existe. Ele vor trebui să sprijine rolul agenției europene, dar să nu uităm că cu cât lăsăm mai mult lucruri la nivel național și cu cât uh, transferăm mai puține lucruri la nivel european, cu atât întârziem integrarea căilor ferate. De aceea, interesul este să împărțim cât mai bine sarcinile. Bang on, Dominic. Absolutely brilliant. Mulțumesc, Dominic. Excelent. Domnul Paniu are cuvântul tot un deputat francez. Să vedem dacă pot fi de acord până la capăt cu ceea ce a spus uh, Dominic Riquet. În primul rând, propunerile legislative din acest al patrulea pachet feroviar, um, partea tehnică, sunt esențiale pentru îmbunătățirea securității feroviare și a competitivității sectorului. Această revizuire este așteptată de întregul sector feroviar, pentru că astăzi industria feroviară um, suferă de pe urma unor termene foarte lungi de autorizare a materialului lulant până la 2 ani și costuri foarte ridicate. Din păcate, nu pot decât să fiu de acord cu diagnosticul Comisiei Europene în legătură cu principalele slăbiciuni și limite ale cadrului legislativ european în vigoare din punct de vedere tehnic și de aceea sunt și suntem cu toții în favoarea consolidării rolului Agenției Europene pentru Căile Ferate care se află la Valenciennes, acest oraș atât de frumos, care vizează sprijinirea interoperabilității tehnice a procedurii de securitate, accelerarea procedurii și accelerarea punerii în uh, funcționare a vehiculelor. Uh, toate acestea pentru a evita divergențele între 27 de autorități naționale. Trebuie să salutăm anumite propuneri ale Comisiei care va, vor face din agenție un ghiceu unic cu putere de decizie pentru vehicule și certificatele de securitate pentru întreprinderile feroviare. Avem un model propus, dar considerăm că o clarificare a prerogativelor agenției și a mijlocelor sale financiare și umane sunt necesare. Sprijinim obiectivul uh, fixat de comisie de a reduce numărul regulilor naționale, suprimând regulile redundante sau cele care sunt contrare dreptului Uniunii Europene. Dar considerăm că legislația europeană trebuie să prevadă pe o perioadă de tranziție, o perioadă de tranziție în care Agenția Europeană a Căilor Ferate uh, va acumula încet încet competențe. Această fază de tranziție îi va da resursa și experiența necesară de, uh, pentru noul său rol în domeniul securității securității feroviare. Agenția care astăzi are doar competențe normative, după cum a spus colegul Riche, nu poate de pe o zi pe alta să obțină capacități de decizie într-un domeniu cu impact direct asupra securității feroviare. Trebuie să obțină progresiv aceste noi responsabilități. Acest mecanism de tranziție, de exemplu, s-ar putea inspira din cel uh, din uh, cel creat pentru Agenția Europeană pentru Securitatea Aeriană, bineînțeles cu anumite adaptări. Ne aducem aminte de, că regulamentul din 2002 a prevăzut o perioadă de tranziție de 3 ani și jumătate în care statele membre puteau să continue să emită certificate pentru avioane cu rezerva unui control din partea Comisiei și Agenției, mai ales în ceea ce privește nivelul de securitate și discriminarea acestei autorizații. Uh, Uh, deci, iată un exemplu care ar permite ca și în cazul acestei agenții, uh, ea uh, obține competențe tranzitorii. Iată ce am avut de spus în numele grupului socialiștilor și democraților. Domnule președinte. Thank you for the liberals, Mr. Benyon. Mulțumesc, domnul Benyon. Um, yes, I... Mulțumesc și alți uh, colegi au uh, vorbit uh, despre timp, despre um, perioadă de timp, bineînțeles, um, Agenția Europeană a Căilor Ferate și agențiile naționale trebuie să aibă clar împărțite responsabilitățile pentru a nu mai exista termeni de așteptare ca cele actuale pentru emiterea certificatelor de siguranță, fie că e vorba de materialul rulant, fie că e vorba de, semna, de echipamentul de semnalizare, fie că e vorba de societăți. Deci responsabilitățile trebuie să fie foarte clar împărțite și, după cum a spus domnul Riche, și modul în care sunt împărțite resursele uh, să fie pe măsură. Dacă nu, nu vom obține rezultatele scontate. Oricum, uh, ce mai important, uh, important este emiterea rapidă a acestor certificate pentru ca lucrurile să funcționeze. Acum, în legătură cu responsabilitatea care nu a fost încă menționată, uh, dacă transferăm prerogative Agenției Europene a Căilor Ferate, cine preia responsabilitatea pentru lucruri care uh, se dovedesc uh, a nu fi funcționale uh, la nivel de siguranță. Trebuie să determinăm regulile în cazul responsabilității între diferitele agenții la nivel de sarcini, dar și la nivel de uh, purtare a responsabilității. Um, ideea ar fi ca munca de bază să fie făcută de agențiile naționale prin subcontractare sau oricum cu responsabilități foarte clar împărțite, uh, Trebuie să ne asigurăm că Agenția Europeană va avea resursele necesare la dispoziție, dar nu cred că trebuie să-i dăm atât de multe resurse încât să-i cerem să preia toate responsabilitățile naționale, pentru că acesta ar fi o centralizare exagerată. V-am să mai spun un lucru, dar am uitat ce Mă opresc aici, Brian, pentru că am uitat ce mai vreau să spun. Ok, thank you. Phil. <laughs> Mr. Kramer for the... Mulțumesc, domnul Kramer, Kramer numele verzilor. Adonatului. Da, mulțumesc. Este evident. Vrem să extindem competențele ERA, să o transformăm într-un uh, centru european de coordonare care asigură respectarea calității și respectarea termenelor fixate. E clar că nu se poate face totul peste noapte, avem nevoie de niște termene de tranziție mai ample și am făcut de multe ori acest lucru și totul s-a transformat în uh, protejarea competențelor agențiilor naționale. Eu personal zic că dacă se poate, în măsura în care se poate, cât se poate de repede, trebuie să impunem uh, prevederile necesare. Nu vrem să eliminăm autoritățile necesare, e clar, avem nevoie de anumite competențe acolo, dar vrem să trecem la un nivel european. Și e evident că, într-o anumită măsură, agențiile naționale vor avea mai puține competențe. Pot să vă dau un exemplu. ETMS e un exemplu despre cum să nu procedăm. Avem 6.000 de kilometri ETMS și nu avem uh, nicio locomotivă capabilă să respecte standardele, să circule la standardele necesare și asta pentru că autoritățile naționale au avut cerințele lor speciale pe care și le-au impus, industria a fost incapabilă să facă față și totul s-a transformat într-un dezavantaj european. Pentru ETMS, responsabilă va fi ERA și doar ERA, trebuie să fie foarte clar. Și trebuie să verificăm instalațiile de testare și să le aprobăm pentru a nu mai avea dileme apoi dacă totul e compatibil sau nu. Bineînțeles, um, repartizarea responsabilităților între ERA și autoritățile naționale joacă un rol important, dar aici intrăm uh, pe un teren necunoscut, dar se poate face acest lucru. Există deja antecedente aici, exemple bune pe care noi doar trebuie să le copiem și să le aplicăm. Deci, e posibil. Și finanțarea e un alt punct. Trebuie să se achite pentru certificare și în cazul ERA uh, lucrurile ar putea să desfășoare în mod asemănător. Și mai există, bineînțeles, întrebarea. Comisia propune 43 de entități suplimentare. Dacă e suficient, rămâne de văzut. Există regulamentul european, așa care prevede că uh, personalul în instituțiile europene trebuie să se afle în funcție un anume timp de ani, după care putem să schimbăm personalul. Dacă vrem să consolidăm era și regulile europeane, europene preved, uh, prevăd mai degrabă o slăbire a acestei agenții, Uh, reținând personalul necesar, nu putem accepta acest lucru. Trebuie să luăm prevederile necesare în acest regulament. Trebuie să deviem de la prevederile uh, actuale, pentru că în caz contrar vom ajunge într-o situație cu adevărat dezastroasă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Nu mai sunt alți vorbitori înscriși la cuvânt. Ba da, mai avem un vorbitor. Vă rog, două minute. Oui, merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Acest subiect, Agenția Europeană a Căilor Ferate, include cele două subiecte precedente, de aceea am cerut cuvântul acum. În continuitatea ceea ce a spus colegii, cred că există un consens în legătură cu faptul că trebuie să existe o coerență în sistemul feroviar european care necesită armonizarea normelor tehnice și materiale. Acest lucru este evident ne întrebăm acum în ce fel vom consolida prerogativele Agenției Europene a Căilor Ferate și uh, sprijin ceea ce a spus uh, colegii Riche și Parniu, care au indicat uh, o dublă necesitate. Mai întâi nevoia de mijloace. Nu putem avea astăzi un text ambițios care să dea prerogative uh, agenției fără a-i acorda mijloacele necesare. Această inadecvare ne-ar duce la un eșec care ar pune sub semnul întrebării noțiunea de uh, securitate feroviară, dar și ambițiile noastre. Deci trebuie să abordăm chestiunea mijloacelor în mod lucid, responsabil și să insistăm în această comisie pentru a avea mai mult decât cele 43 de, unitate, de unități prevăzute de comisie, pentru a avea o agenție cu adevărat consolidată. A doua dimensiune este perioada de tranziție și eu cred că e nevoie de o instanță supranațională cu prerogative consolidate, dar care nu trebuie uh, să uh, să pună complet în umbră autoritățile naționale care trebuie să existe în continuare cu prerogativele lor, care trebuie să știe că o agenție deasupra lor va putea arbitra și uh, legifera în domeniu tehnic și material. Acum, în legătură cu forma, aș dori să spun două lucruri. Camera de recurs integrată în proiectul comisiei trebuie să integreze o noțiune de termene. Deci, noțiunea rapidității din textul comisiei nu este suficient de precisă. Trebuie să existe un termen clar pentru uh, transmiterea răspunsului acestui, uh, acestei camere de recurs. Și, în al doilea rând, cred că trebuie să se țină cont de coerența, dimensiunea coerenței cu certificările unice. Trebuie să țină cont de itinerare și uh, Uh, la transportul de marfă, de natura mărfurilor transportate. Nu poate să existe certificare unică fără a ține cont de aceste două dimensiuni. Mulțumesc! Acum, uh, propria mea contribuție scurtă în legătură cu cele trei rapoarte. Eu cred că este evident că e nevoie de îmbunătățirea interoperabilității uh, rețelei feroviere europene. Domnul Bach, domnul Kramer și așa mai departe au spus că e incredibil că trenurile nu pot să, trea, să treacă frontierele naționale în 2013. În 1969 am trimis un om pe lume, dar în 2013 încă trenurile nu pot trece frontierele. Analogia cu sectorul aviației este clară. Dacă în sistemul aviației am fi avut același sistem ca și cel în, din, din cazul căilor ferate, avioanele Airbus ar fi încă uh, pe, la, la sol și ar aștepta certificarea statelor membre. Deci nu ar exista aceste noi avioane A320 sau A380. Iată, mm, de ce trebuie să reevaluăm clar situația căilor ferate. Resursele Agenției Europene a Căilor Ferate nu există pentru a permite ca aceste agenții să reia totul, să preia totul dar trebuie să aibă ultimul cuvânt de spus în ceea ce privește interoperabilitatea și uh, mărimea uh, rețelelor, uh, dar um, organismele naționale trebuie să ofere certificarea rea pentru, pentru rețelele lor naționale. Și ce spun întotdeauna, la sfârșit, reamintesc comisiei înainte de a-i da cuvântul, în legătură cu căile ferate tradiționale, istorice. Unele sunt linii principale în multe dintre țările noastre și ele vor trebui să uh, plătească facturi imense dacă nu reușim să, să le ajutăm cumva. Acestea fiind spuse, voi încheia intervenția mea. Eva, foarte, foarte pe scurt, te rog. Îți dau cuvântul o observație la, legătură cu ceea ce ai spus. Ai făcut referire la anul 1969. În 69 trenurile circulau din Austria în Italia, știi? Acum e mai dificil acest lucru. Ai dreptate. Uh, eu care sprijin căile ferate istorice, uh, mi-aduc aminte că ultima dată când aveam o rețea interoperabilă, aveam încă trenurile cu vapori. Uh, dar nici eu nu mai doresc să mai avem astăzi trenuri cu eh, locomotive cu vapori. Dar e adevărat că e mai greu să mergi cu trenul din Belgia în Luxemburg decât acum 50 de ani. Și nu e normal acest lucru. Trebuie să îmbunătățim cumva lucrurile. Mulțumesc. Domnul Pache Trebuie să dau cuvântul raportorilor uh, după dumneavoastră. Voi fi foarte generos, pot să vă dau vreo 15 minute, dar uh, apoi trebuie să uh, dau cu ciocanelul foarte tare dacă depășiți această perioadă de timp. Vă rog, domnule Pache, din partea Comisiei. Um, and thank you very much for your generosity. I, I hope uh, I, I will not... Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru această generozitate. Domnul președinte intervine, e o excepție. Da, spune reprezentantul comisiei, comisia a luat notă. S-a vorbit foarte mult de motivele abordării cele, acestui uh, cel de-al patrulea pachet uh, feroviar și sunt de acord cu multe din motivele expuse. Dacă sunteți de acord, nu am să revin să explic de ce s-a făcut această propunere. Cred că raportorii și raportorii din umbră au explicat acest lucru mult mai bine decât aș putea să fac eu acum. Aș dori să revin la aceste trei propuneri, după care voi uh, um, contura o concluzie generală. Am să încep cu Agenția Feroviară Europeană. Este evident că această agenție ar reprezenta organismul central în jurul căruia cadrul de interoperabilitate și de siguranță ar gravita. Comisia a tras învățămintele necesare în ceea ce privește problemele punerii în aplicare directivei actuale, în ceea ce privește capacitatea de convergență și um, existența unor culturi administrative diferite și diferite abordări față de legislație. Întocmai uh, cum uh, ne-au propus o serie de membri am analizat exemplul Agenției uh, pentru Transport Aerian, agenție înființată recent, când a fost înființată, multe discuții s-au axat pe resursele umane și pe alte aspecte, inclusiv relația dintre ASA și um, autoritățile naționale de siguranță. Înainte de toate, dați-mi voie să intru în detalii referitor la concept, concept care se bucură de sprijin amplu, și anume că agențiile vor lucra îndeaproape uh, această agenție centrală va lucra cu agențiile naționale, îndeaproape aproape acestea din urmă nu vor dispărea, vor juca un rol cheie în uh, reprezentarea caracterului național specific. În același timp vor asista activitatea Agenției Europene, așa cum au subliniat uh, raportorii, vor sprijini o agenție care nu va crește chiar atât de mult. Am propus, într-adevăr, 43 de posturi suplimentare. Am uh, constatat că dacă agenția ar fi să desfășoare această activitate singură, ar avea nevoie de un personal în număr de 200 de persoane. Credem că acest număr 43 ar fi suficient pentru a face față responsabilităților propuse, propunem cooperare strânsă cu agențiile naționale de siguranță și există diferite prevederi care sunt menite să se asigure că această cooperare se desfășoară după cum trebuie. Luarea deciziilor rămâne însă la nivelul um, era în propunerea noastră. Sper că această propunere răspunde, o, răspunde unora din um, îngrijorările legate de expertiză și alte aspecte ridicate în această dimineață. Aș dori să amintesc și perioada de tranziție menționată de mulți eurodeputați. În propunere, de altfel, se prevede o intensificare progresivă a rolului ERA în interval de patru ani. Am pornit de la premisa că propunerea va intra în vigoare în 2015, după care, în intervalul următorilor patru ani, se prevede o intensificare, o consolidare a rolului ERA. ERA va putea astfel să-și um, pregătească asumarea acestor responsabilități. Comisia consideră că agenția a ajuns uh, la ora actuală într-o etapă de maturitate, astfel încât în uh, acei patru ani ulteriori va putea să-și asume rolul uh, prevăzut Calitatea personalului și activitatea desfășurată de ERA până acum uh, oferă certitudini comisiei că ERA va fi în măsură să-și exercite competențele care vor fi atribuite. În ceea ce privește responsabilitatea, un punct important, la ora actuală deja era și personalul acesteia are un anumit grad de răspundere prevăzut în statutul acestei agenții, Într-adevăr, însă, cred că trebuie revăzut acest aspect, unul de altfel care se află în centrul activității președinției irlandeze, și anume să se asigure că există un cadru eficient pentru alocarea responsabilității între ERA și diferitele agenții dintre statele membre. Trec acum la siguranță și interoperabilitate. Uh, Cred că aici uh, abordarea e foarte asemănătoare. Propunerea urmărește să se îndepărteze treptat de la agențiile naționale care coexistă în cadrul european, și să ne concentrăm asupra unei certificări europene, conform unor reguli europene, deosebit în ceea ce privește specificațiile tehnice pentru interoperabilitate, TSI. Aceste reguli europene vor fi transparente și vor putea fi folosite de ERA, făcând parte în același timp de cele două proceduri. Va exista însă un singur certificat care va fi alocat, va fi oferit, după cum vă spuneam, de către ERA. Ne bazăm aici pe procedurile existente, în cazul cărora uh, agențiile naționale evaluează regulile existente la nivel național pentru a diminua domeniul de aplicare. Multe din aceste reguli au fost moștenite din trecut. De-a lungul anilor acestea au fost uh, reduse. Există și o serie de dispoziții care vin în ajutorul uh, ERA și agențiilor naționale să diminueze și mai mult numărul dispozițiilor naționale. Prin urmare, un singur certificat alocat de Agenția Europeană a Căilor Ferate. Dacă îmi permiteți, aș dori să fac aici observație în ceea ce privește siguranța, atât pentru siguranță cât și pentru interoperabilitate, reformarea regulamentului pentru siguranță, uh, acest subiect a fost uh, discutat în amănunt uh, în vederea elaborării propunerii. Credem că aceste trei propuneri uh, vor duce la creșterea nivelului general de siguranță. Se va face o repartizare mult mai clară a responsabilității între autoritățile notificate, autoritățile naționale de siguranță și ERA și, mai important, o, răspun, o partajare a responsabilității între aceste agenții și operatorii feroviari. Credem așadar că din acest punct de vedere propunerea vine cu un cadru mult mai um, adecvat. În continuare, tranziția înspre această agenție europeană va pune la dispoziție resurse din cadrul, național, eh, din cadrul agențiilor naționale de siguranță, resurse blocate la ora actuală, care vor putea fi apoi eh, desfășurate pentru monitorizarea corespunzătoare a actorilor eh, feroviari din fiecare stat membru. Credem așadar că noul cadru va spori siguranța, un subiect de mare interes pentru noi, bineînțeles. Câteva observații ca reacție la întrebările membrilor, în primul rând în ceea ce privește povara administrativă și riscul că um, licențele existente vor îngreuna situația. Aceste probleme sunt uh, abordate în propunerea noastră. Licențele, de pildă, nu vor trebui renoite atâta timp cât materialul rulant nu va fi renoit sau atâta timp cât operatorul feroviar nu se hotărăște să um, își desfășoare activitatea și în alt stat membru. Prin urmare, licențele nu trebuie renoite dacă nu se face vreo modificare majoră. O altă observație, și mă refer aici la operatorii feroviari și materialul rulant, e vorba de instalații fixe aici și domnul Kramer vorbea de ETMS, aici comisia într-adevăr prevede o răspundere nu doar pentru monitorizare, ci și pentru deciziile luate referitor la instalațiile fixe în cadrul ETMS. Iată o propunere, un aspect inclus în propunere, un aspect care va face în continuare obiectul procesului interinstituțional. Domnule președinte, încă o clipă, vă rog, dați-mi voie să uh, conchid, mulțumindu-vă dumneavoastră și mulțumindu-le membrilor pentru dezbaterea din această dimineață. Pilonul tehnic, parte din uh, pachetul mai amplu, pilonul tehnic, după cum vă spuneam, e unul foarte complex, Aici cred că răspunderea uh, va plana asupra legislatorului, care trebuie să se asigure că la sfârșitul zilei avem reguli clare, o uh, alocare clară a răspunderii și dacă vom reuși să facem acest lucru, cred că vom trage învățămintele necesare uh, din pachetul din 2008, un pachet ambițios, dar care a fost destul de greu de pus în aplicare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Pache. Trec acum la raportori. Două minute fiecăruia. Voi începe cu doamna de Grande. Sorry. Domnul președinte își cere scuze. Mrs. Bilbao. Doamna Bilbao. Soy mujer pequeña, pero existo, porque el presidente es la segunda vez que... Nu sunt eu foarte mare, dar totuși nu sunt uh, inexistentă. Președintele nu m-a văzut. În sfârșit, Dezbaterea de astăzi a fost interesantă, după părerea mea. Și aș dori să menținem această opinie pozitivă. Cred că toată lumea este de acord că trebuie să facem ceva, să mergem înainte cu autoritatea europeană puternică, cu norme, proceduri, în slujba unui sector feroviar competitiv, dar să ne și asumăm răspunderile. Asta înseamnă găsirea de resurse pentru sectorul feroviar, împărțirea sarcinilor uh, între diferitele agenții și asta pentru ca pasagerii să poată să aibă cele mai bune condiții. În ceea ce privește certificatul unic, ne așteaptă încă activități interesante pe viitor și sunt sigură că de asta data vom reuși să obținem ceva concret, concret pentru cetățenii europeni care așteaptă atât de mult. Mulțumesc, domnul Kramer. Mulțumesc și eu pentru contribuțiile colegilor, pentru această discuție. Este foarte clar că suntem cu toții de acord că vrem aceste trei propuneri, întotdeauna a fost foarte clar, suntem de acord, însă problema uh, e pusă de detalii și din fericire avem experiențe din trecut, experiențe nu întotdeauna fericite, Suntem uh, nu cred că suntem de fapt de acord cu părerea comisiei, cum că comisia ar avea ultimul cuvânt în cazul în care există un uh, conflict. Dacă există un conflict, comisia ar putea să recurgă la ERA și ERA să aibă ultimul cuvânt. Uh, un alt punct, schimbul de personal la ERA, un punct important. Sunteți de aceeași părere cu noi la comisie sau nu? Pot să-mi închipui care ar fi răspunsul, dar aș dori totuși un răspuns clar. Mulțumesc. Yeah, yeah, thank you, thank you, Brian. Uh, I also... Mulțumesc, uh, Robert. Mulțumesc, Brian. mulțumesc colegilor, mulțumesc domnului Pache pentru comentariile lor. În ce privește interoperabilitatea, în ceea ce privește perioada de tranziție, în ceea ce privește entitățile de apel. Am primit mesaje interesante. Trebuie să avem o abordare rezonabilă pentru toată lumea, pentru operatori, pentru producători, fabricanți și așa mai departe. Împreună cu cele 25 de state membre care dețin rețele feroviare, trebuie să găsim un model legislativ într-un context greu, dificil, asta este situația. Este clar că în ce privește Agenția Europeană Feroviară și resursele umane eh, aferente, propunerea Comisiei ni se pare eh, bună, dar eh, bineînțeles că este loc și de mai bună. În ceea ce privește ți-ați spus cu acel exemplu italian și german, înainte de al doilea război mondial aveam un uh, tren de la Riga la Berlin care mergea și circula. Acum nu se mai întâmplă asta. Iată ce evoluție extraordinară a avut sistemul nostru feroviar european. Mulțumesc. Da, mă gândesc și eu la locomotivele cu aburi de pe vremuri. Ce bine era atunci. Nu, nu, nu, nu, nu eram eu uh, mecanic de locomotive nu sunt eu așa de bătrân. În sfârșit, vă mulțumesc foarte mult. Încheiem aici. Continuăm cu partea a doua mâine. După masă, drepturile pasagerilor, ne revedem la orele 15. Vă mulțumesc că ați respectat timpul de verdere, punctul de vorbire. Timpul de vorbire, asta îi ajută mult pe președintele ședinței. Vă mulțumesc!